Colleghi, riprendiamo la seduta. Dragi colegi, reîncepem din nou discuțiile. În această dupămasă vom vorbi despre aspecte specifice din statele terțe în lupta împotriva criminalității organizate, terorismului și spălării banilor. În primul grup de discuții ne vom axa pe lupta împotriva traficului de ființe umane din perspectiva criminalității organizate și o avem pe doamna Mirea Vasiliadu, coordonatoare, eh, care ne va vorbi despre eforturile de combate a traficului de ființe umane. Înainte să-i dau cuvântul doamnei Vasiliadu, am un anunț de făcut. Peste câteva minute va trebui să părăsesc ședința. Trebuie să merg în Italia și mâine dimineață vreau să informez pe toți colegii, voi fi în instanță în fața unui judecător, pentru că acum doi ani Totorina, cred că toată lumea cunoaște acest nume, uh, șeful șefilor mafiei italiane, deci acum doi ani, în fața forțelor de poliție din uh, Italia, m-a amenințat cu moartea și mâine vor, voi fi audiată de un magistrat în instanță în Italia. Așa că peste câteva minute uh, va trebui să merg la aeroport, să merg la Milano și mâine dimineață voi participa la această audiere, după care mă întorc la Bruxelles. Îmi cer scuze doamnei Vasiliado, dar din păcate nu am cum să lipsesc de la audierea de mâine dat fiindcă eu sunt uh, subiectul principal, dar în calitate de parte civilă vreau să rețineți acest lucru. Bun, începem acum discuția. 15 minute aveți la dispoziție pentru prezentare, doamnă Vasiliat, după care începem discuția propriu-zisă și uh, colegii vor interveni cu observații. Vă rog. Thank you. Thank you very much for... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici, în fața comisiei dumneavoastră am participat la o serie de audieri la Parlament în ultimii doi ani de la numirea mea în funcție, însă sunt pentru prima dată în fața comisiei dumneavoastră. Prin urmare, vă mulțumesc și mai ales doamnei președinte. Cred că Parlamentul European a jucat un rol esențial, dacă aș putea să spun așa, în formularea reacției europene la traficul de persoane Iată dovada că acolo unde există un angajament ferm și sprijin politic, lucrurile într-adevăr pot merge înainte și putem avea o reacție de răspuns mai bună. Într-adevăr, asta, în opinia mea, va conta pentru victimele acestui fenomen. Am să-i mulțumesc doamnei Ayala pentru cooperarea de, spiritul de cooperare care a dat dovadă și pentru ajutorul oferit. Am să încep cu lucrurile esențiale. Când vorbim de trafic de persoane, asta e ceva ce s-ar putea întâmpla în propriul nostru cartier, peste drum, lângă noi. Este o încălcare gravă a drepturilor individuale și este o formă gravă de crimă organizată. Dar care este magnitudinea fenomenului? Organizația Internațională a Muncii, cu șase luni în urmă, a publicat cifrele pentru 2002-2011. E vorba acolo de până la 21 de milioane de victime al muncii forțate peste tot în lume. Mai bine de 5 milioane sunt copii și 880 de mii dintre aceștia, de aceste persoane sunt pe teritoriul Uniunii Europene. La Comisie ne-am demarat un proiect pilot Ideea era să colectăm datele disponibile la nivel european. Dumneavoastră, Comisia aceasta parlamentară, știți cât de greu să culeg date statistice privind uh, anumite forme de infracționalitate, mai ales infracționalitate de acest gen. Nu a fost ușor, de atât direcția asta este încercăm să obținem date mai credibile și mai bine colectate la nivelul întregii Europe. Raportul va fi publicat, sper, în următoarele luni cândva. 76% dintre victime sunt victime ale exploatării sexuale. Restul, 14%, muncă forțată, 3% cerșit și servitutine, servitute domestică sau casnică restul. Femeile sunt 79% dintre victimele raportate, bărbații, evident, 21%, 3% sunt băieți. Traficul intern este în creștere. Știu care este tema întâlnirii de astăzi, de aici, sigur. Însă aș vrea să nu uităm că, în mare măsură, traficul intern este o realitate. Cetățenii europeni sunt victime ale traficului în interiorul Uniunii Europene. Restul victimelor din afară par să vină din Nigeria și China. Aceleași uh, cifre ne parvin și de la Națiunile Unite. Informațiile colectate au, sunt mai bune calitativ de, în, în două, pentru 2010 decât erau cele pentru 2008. Tendința este bună, prin urmare. Ne ocupăm și de această directivă prin traficul de persoane și am să revin la ea. Dar directiva spune că raportorii naționali sau mecanisme echivalente au sarcina de a colecta astfel de date. Sigur, traficul de persoane este un fenomen complex care nu cunoaște frontiere. Ca să vă dați seama, e vorba de persoane vândute pentru sclavie sexuală, muncă forțată în industria textilă, în agricultură, forțate să presteze activități menajere la domiciliu și așa mai departe. Unii sunt folosiți pentru prelevarea de organe, adopții fraudulente și așa mai departe. De asemenea, știm că aceasta este o formă de infracționalitate care nu poate fi rezolvată doar de un stat membru. E nevoie de acțiune coordonată general europeană. Și acest lucru se regăsește în directiva adoptată. Am să vă spun în termen general ce face Uniunea Europeană în termen de legislație, finanțare și politici. Ca legislație, v-am spus deja, avem directiva din 2011 privind prevenirea și lupta împotriva traficului de persoane și protejarea victimelor. Aceasta este prima măsură de drept penal luată în temeiul Tratatului de la Lisabona. Ce face? Armonizează definiția infracțiunilor și a pedepselor și include o serie de dispoziții generale privind trimiterea în judecată a traficanților, dar se concentrează în același timp și pe protecția, ajutarea și sprijinul oferit victimelor. Asta e legislație, o să revin puțin mai târziu și asupra politicilor puse în aplicare, dar în prezent avem această strategie europeană de prevenire a traficului de persoane pentru o perioadă care ține din 2000 2016, care prevede o serie de măsuri concrete eh, stabilite în concordanță cu directiva respectivă. Avem și o serie de concluzii ale Consiliului dată în octombrie anul trecut, care trimit un mesaj clar de sprijin politic și invită statele membre, printre altele, să asigure transpunerea în norme de drept intern a directivei și asta la timp. În parcursul timpului, Comisia a sprijinit o serie de proiecte referitoare la traficul de persoane. Anul trecut am trecut în revistă proiectele finanțate de Comisie. Am descoperit că 11 directorate generale au finanțat proiecte referitoare la traficul de persoane. Găsiți aceste informații pe un site specific, acolo se este prezentat fiecare proiect finanțat cu începere din 2003-2004 și până în prezent de diferitele servicii ale Comisiei Europene. Prin urmare, la DG Home uh, avem un program specific pentru lupta împotriva traficului de, de, de crime organizate, însă avem și alte instrumente, cum ar fi programul general pentru gestionarea fluxurilor migraționiste, un program pentru lupta împotriva discriminării femeilor și a copiilor, altul pentru azil și așa mai departe. Ideea era să vă arăt că traficul de persoane este o chestiune important, este o formă de crimă organizată, dar în același timp ia și alte forme care sunt avute în vedere de aceste linii de finanțare și sprijin menționate anterior. Dar ce facem în cadrul acestor proiecte? Pentru că sunt multe proiecte, dacă o să vă uitați pe site o să le vedeți. În 2014 vrem să trecem puțin în revistă tot ce s-a făcut, să analizăm cele făcute, să vedem care a fost motivația inițială și să vedem care ar fi direcția de urmat. Vrem, într-adevăr, să ne asigurăm că banii disponibili merg pe prioritățile stabilite la nivel politic. Această directivă există și un articol referitor la stabilirea, la constituirea funcției pe care o ocup eu în prezent a venit inițial din programul de la Stockholm și am să vă explic puțin în ce constă mandatul meu. Înainte de asta, vreau să spun că vorbim permanent de lupta împotriva traficului de persoane la dumneavoastră, în comisie și în alte comisii parlamentare. Noi am încercat să schimbăm puțin limbajul de la lupta împotriva traficului să mergem mai departe la prevenire, protejare și ajutor pentru victime. Pentru a avea această abordare mai coerentă, la comisie am invitat 17 servicii ale comisiei să-și trimite reprezentații într-un grup interservicii care se întrunește la 2-3 luni și discute chestiuni de la ocuparea funcției de muncă până la cercetare, antreprenoria, cercetare, educație și așa mai departe, până la domeniul de interes pentru noi astăzi. Și am participat la mai bine de 13 consultări interne, tocmai pentru a ne asigura că există o coerență la nivelul tuturor direcțiilor politice. Strategia europeană se bazează pe cinci aspecte principale. Identificarea, protejarea și ajutorarea victimelor, prevenirea traficului, inclusiv reducerea cererii. Acest lucru se regăsește și în documentul domnei Ayala traducerea în justiție, coordonare sporită și mai bune informații și o reacție mai bună la aceste forme de trafic. În ceea ce privește relația cu statele terțe, state membre au adoptat al doilea raport de interpretare privind documentul referitor la acțiunile externe ale Uniunii Europene, referitor la traficul cu ființe umane. A fost un exercițiu destul de delicat. Am stabilit o listă prioritară de țări terțe care sunt afectate în mod disproporțional de acest fenomen și cu acestea eventual am putea prioritiza relațiile internaționale. Sigur, lupta împotriva traficului a fost o prioritate de ani buni. Însă, deoarece dorim să avem o abordare mai strategică la nivel european, sub președinția suedeză Consiliul a adoptat acest document de acțiune și iată, în prezent avem rezultatele, avem raportul, al doilea raport de punere în aplicare, o listă de țări și de asemenea sunt menționate regiuni cu care va coopera pe viitorul Uniunea Europeană. Totuși, strategia europeană este esențialmente axată pe victimele acestui fenomen. Foarte curând o să publicăm un raport clar formulat referitor la o, o listă de măsuri care pot să-i ajute pe le pot, le pot ajuta pe aceste victime. Va fi publicat în mai multe limbi și disponibil în 2014. De asemenea, creăm o platformă europeană a organizațiilor societate civile și a prestatorilor de servicii care lucrează în statele membre și în state terțe în acest domeniu. Asta în mai-iunie acestui an. De asemenea, ne axăm pe problema cererii, cererea care creează această ofertă de victime ale traficului. Am făcut o ofertă, 2 milioane și jumătate de euro pentru proiecte pe această temă și sperăm că acestea se pot fi integrate în politicile noastre pentru 2016. De asemenea, vom crea în 2014 o coaliție a sectorului de afaceri împotriva traficului de persoane. Deci, atât societatea civilă, mediul de afaceri, sectorul privat, comisia, organizații internaționale și, sigur, relația noastră cu Parlamentul. În același timp, însă, cooperăm și cu agențiile de la justiție și afaceri interne. Pe 18 octombrie anul trecut, șapte agenții s-au întrunit la Varșovia și au semnat o declarație comună, directorii agențiilor au semnat această declarație, angajându-se să lupte împotriva traficului de persoane. Și în strategia noastră noi spunem că trebuie să punem în aplicare acest angajament, să traducem în realitate, facem asta, avem puncte de contact, reprezentanții se întâlnesc la 2-3 luni pentru a-și discuta acțiunile și măsurile avute în vedere acest exercițiu ne arată că e nevoie de mai multă coerență. Avem multe procese în para, desfășurându se în paralel, dar cam aceasta este direcția în care ne îndreptăm. Apoi, în ceea ce privește chestiunile de interes pentru dumneavoastră, da, tendința cea mai îngrijorătoare este numărul scăzut de persoane trimise în judecată. Foarte puțin ajung la judecată. Deci, ca prioritate, avem un apel ca mai mulți traficanți să fie judecați. Activitatea este una extrem de lucrativă, veniturile se estimează la 25 de miliarde de euro pe an pentru traficanți. Sigur, trebuie să ne asigurăm că stimulentul financiar dispare și să țintim rețelele care se ocupă cu așa ceva investigațiile financiare ajută foarte mult, aduc dovezi în fața tribunalului și de asemenea elimină și stimulentul financiar și permit investigatorilor să deslușească mai bine activitatea rețelelor criminale. Traficul are o dimensiune transnațională care, la rândul său, ar putea presupune constituirea unei instrument eficient în platforma de informații a Uniunii Europene. O temă oarecum adiacentă este cea referitoare la propunerea de directivă privind confiscarea și înghețarea activelor ilicite. Asta ar ușura puțin încercarea autorităților de a confisca și a recupera profiturile făcute de infractori. Un alt fenomen extrem de discutat care trebuie să fie avut în vedere este cel al corupției. Sigur, în prezent pregătim un raport anticorupție care urmează să fie făcut public tot la 2 ani, cu începere din 2013. Evaluarea amenințării reprezentate de crimă organizată, un document Europol, spune că în materie de trafic de persoane, grupurile cele mai periculoase sunt cele care pot controla toate, toate etapele procesului, inclusiv coruperea oficialilor și spălarea banilor obținuți. Și în final, avem acest proiect Impact, prioritatea F acolo se referă tocmai la traficul de persoane. Interesant și promițător aici este faptul că Europol a confirmat faptul că numărul de contribuții ale statelor membre către Europol s-a dublat în raport cu cifrele de anul trecut. Deci volumul de informații a crescut cu 100% într-un an s-au uh, schimbat foarte, foarte multe informații între statele membre și Europol și așa mai departe. Cred, prin urmare, că avem instrumentele, avem politicile necesare, avem instrumentele de finanțare, sper că avem sprijinul politic pentru a duce lucrurile mai departe și aștept cu nerăbdare să cooperez și pe viitor cu Parlamentul European. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Probabil vă gândiți de ce avem așa uh, puțină lume în sală. Din păcate, președinta noastră a trebuit să plece, așa cum ați auzit, trebuie să ajungă în Italia. Pentru asta îmi cer scuze. Doamna Ela Sander e pe listă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnei Vasiliadu Vreau și eu să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care o avem în colectarea acestor uh, informații pentru raportul privind uh, traficul de ființe umane în comisia noastră. Directiva începea să funcționeze spun că din martie anul acesta va trebui să evaluăm dacă toate statele membre au transpus-o și cum poate ea să funcționeze. Și asta în primul rând și în al doilea rând, în momentul în care începe strategia 2012-2016 pentru noile acțiuni. de care avem nevoie dacă vrem să ducem mai departe lupta, combaterea acestor activități. Ați vorbit despre traficul de persoane umane, în primul rând din perspectiva exploatării sexuale și apoi vorbim și despre uh, aspecte care țin de munca ilegală. E un trafic terib, un grozitor care există în Uniunea Europeană. Și după ce vom revizui toate textele, toate lucrurile pe care eh, mi le-ați pus și dumneavoastră cu amabilitate la dispoziție, toate documentele din partea Europol care au fost extrem de incisive, mm, apoi mărturiile asoci- membrilor asociației, a devenit foarte clar că nu avem de-a face cu un fenomen în descreștere, din potrivă, în creștere. Deci, Există instrumente, există instrumente mm, europene consolidate, dar nu am abordat o, un aspect esențial și anume aspectul cererii. Uh, ați menționat și dumneavoastră acest lucru. Apoi ați menționat un subiect sensibil, dar extrem de necesar, și anume discuțiile cu statele terțe, fiindcă turismul sexual este um, o parte importantă a traficului de persoane și aș vrea să vă întreb dacă în discuțiile pe care le aveți cu statele terțe, uh, dacă aveți în vedere o serie de sancțiuni. Ne-ați spus că trebuie să existe condamnări judiciare împotriva celor care exploatează și fac trafic de persoane, Trebuie să avem în vedere aceste lucruri atunci când încheiem acorduri cu statele terțe și să nu fim chiar așa de uh, flexibili cu condițiile noastre. Uh, uneori, aceste condiții ar putea să ducă la înrăutățirea situației în ceea ce privește traficul de persoane și un alt aspect important este cel al cererii. Cel mai mare trafic, cel mai mare număr de bordeluri este, se regăsesc în Uniunea Europeană și uh, cerem cu toții egalitate între bărbați și femei, relații pe picior de egalitate, eliminarea exploatării, uh, dar cred că ar trebui să avem și, în vedere și perspectiva aceasta cererii în traficul cu ființe umane în scopuri sexuale și muncă ilegală le numim mini joburi încercăm să le legalizăm, dar trebuie să vedem cum se poate cum s-a putut să ajungem în această situație și uh, să ne preocupăm și de situația acestor persoane care efectiv sunt în situații de sclavi. Apoi, în relațiile cu statele terțe, uh, trebuie să urmărim activitățile care țin și de spălarea de bani și să vedem cum putem sancționa și cererea. Eu cred că ar trebui să facem acest lucru, să sancționăm și cererea, uh, să se pună în aplicare condamnările care există, să ne preocupăm de aplicarea tuturor dispozițiilor din lege. Mulțumesc, domnul Newton Dan. Vă mulțumesc pentru prezență. Uh, poate cantitativ comisia noastră nu e reprezentată, dar hai, vă garantez că din punct de vedere calitativ suntem aici aș avea uh, cinci întrebări, dacă ați avea puțină răbdare cu mine. În primul rând, cum uh, aș vrea să știu cooperează toate statele membre cu dumneavoastră sau există grupuri care cooperează mai bine decât altele? În al doilea rând, cum funcționează cooperarea transfrontalieră între statele membre? Ă, funcționează bine sau apar probleme, adică e prea lentă și alte probleme de genul acesta? În al treilea rând, ați spus că uh, Majoritatea traficului de ființe umane vine din Nigeria și China, dar care este destinația? Există un stat membru anume? Știu că există liberă circulație, în teorie cel puțin. În al patrulea rând, un aspect foarte important, un număr foarte mic de cazuri care ajung în instanță. De ce? E dificil să adunați probe sau care sunt motivele? Și în al cincilea rând, după cum știți, trebuie să elaborăm un raport în care să recomandăm cum puteți combate mai bine toate aceste probleme. Ați avea niște recomandări concrete pe care comisia noastră să le introducă în raport, să spunem, iată, trebuie să facem acest lucru sau alt lucru pentru a îmbunătăți situația. Mulțumesc, doamna Morvai. Mulțumesc. Mă bucur că deja s-a menționat aici chestiunea egalității atunci când vorbim despre traficul de ființe umane. Colega mea, fără îndoială, se referea la traficul în scopul exploatării sexuale, unde cu siguranță nu putem vorbi de egalitate și aproape în mod exclusiv victimele sunt de sex feminin. Aș vrea să menționez un alt aspect care ține de egalitate, atât în um, cazul traficului pentru exploatare sexuală, cât și munca ilegală. Aici vorbim de un alt fel de lipsă de egalitate, lipsă de egalitate între statele membre ale Uniunii Europene. Baza de la care pornesc este că majoritatea victimelor sunt din Europa de Est, poate și Europa de Sud, să le numim statele membre de categoria a doua din Uniunea Europeană și se îndreaptă către vechile state membre unde sunt comunități occidentale mai bogate eu n-am văzut niciodată uh, vreo femeie din Olanda care să fie traf- eh, supusă traficului sexual în uh, Ungaria sau România sau Bulgaria și să fie exploatată sexual. Dar sunt furte, foarte multe cazuri uh, în sens invers. Și la fel, n-am văzut vreodată un neamț, un bărbat german care să uh, fie redus la sclavie în Bulgaria sau România, dar sunt multe cazuri uh, uh, la fel în sens invers. Care sunt cifrele în acest context și cât încă mai vrem să păstrăm tăcerea pe acest aspect foarte important care ține de traficul de ființe umane? Deci ne-ar interesa niște cifre, niște date concrete, poate chiar niște um, procentaje și care sunt chestiunile și motivele care uh, stau la baza acestei situații în ceea ce privește traficul pentru exploatare sexuală și muncă ilegală. M-am bucurat de asemenea să aud aici că trebuie să rezolvăm și problema cererii da, din păcate n-am auzit ceea ce mi-aș fi dorit să aud, și anume că atunci când vorbim despre traficul cu femei în scopuri sexuale, adică pentru prostituție, cel mai clar mod de a aborda problema cererii ar fi să abordăm problema prostituției. Dacă se interzice prostituția și uh, cine știe, poate chiar clienții uh, acestor centre de prostituție sunt uh, cercetați, sunt arestați, atunci o să vedeți cum va dispărea și cererea. Uh, ați menționat cererea în cazul traficului pentru scopuri sexuale. La asta v-ați referit? Cererea de uh, prostituție și de exploatare sexuală în general? Care este poziția UE pentru față de uh, dezbaterea aceea care deja se derulează mult timp, prostituția voluntară versus cea involuntară sau forțată. Eu nu cred deloc într-o astfel de diferențiere. Și care este perspectiva UE uh, asupra relației dintre trafic și uh, prostituție? Domnul Corona. domandă, în parte, diciamo, riprende... O simplă întrebare aș vrea să pun aici, care reia lucrurile pe care le-am auzit în ultima intervenție. Aș vrea să înțeleg mai bine dimensiunile acestui fenomen al traficului de ființe umane, în special în Europa. Dumneavoastră ați menționat 5 uh, milioane de minori, 580 de mii în Europa. Mă interesează, m-ar interesa să aflu cifrele care țin de traficul de ființe umane în Europa și, în al doilea rând, organizațiile criminale care organizează aceste activități, acest trafic. De ce etnie sunt? Poate că n-am ales cuvântul potrivit. Ce vreau să știu este dacă uh, sunt din Europa și dacă da, din ce țară? Doamna McIntyre. Um, domnule președinte. Am uh, auzit câteva întrebări și aș vrea să mă alătur celor întrebate de domnul Newton Dunn și anume, de ce avem așa un număr mic de condamnări? Îmi imaginez că există multe motive, dar mă interesează care este părerea dumneavoastră? Poate ne spuneți și dumneavoastră de ce se întâmplă așa. De asemenea, este foarte încurajator faptul că fluxurile de informații au sporit cu 100% informații care ajung la Europol și, sigur, Europolul își face treaba foarte bine. Însă mă întreb dacă această creștere de 100% de anul trecut se datorește unei cooperări mai bune sau uh, doar unui schimb de informații mai bun, unui trafic mai bun. Poate puteți să ne explicați de ce și de unde această creștere. Și de asemenea, un alt lucru care mă interesează, în ceea ce privește traficul de minori. Atunci când există un astfel trafic de copii, când se știe cum aflați că se întâmplă așa, și atunci când vorbiți despre traficul de ființe umane, aș vrea să știu dacă puteți să îngustați acest domeniu și să ne spuneți dacă se poate vorbi mai degrabă despre copii, dacă ei provin din țări terțe și dacă da, din care țări terțe. Vă mulțumesc! Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante exprimate și pentru punctele de vedere exprimate și aș vrea să știu dacă mm, oratoarea ar dori să răspundă la aceste întrebări am fi recunoscător dacă ar face. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru aceste întrebări într-adevăr foarte interesante pe care mi le-ați adresat. Voi uh, încerca să sintetizez și sper că voi acoperi totul în răspunsurile mele. În ceea ce privește, sau mai degrabă, haideți să începem cu chestiunea țărilor terțe, pentru că este un aspect important, mai ales uh, în ceea ce privește uh, întâlnirea de astăzi, într-un sens mai general. Vorbim despre uh, un document uh, al Serviciului de Acțiune Externă privind traficul de persoane umane. Acesta a fost uh, dezvoltat de către președinția suedeză în 2009. Și acum avem cel de-al doilea raport de implementare, care a fost adoptat în decembrie 2012. Statele membre și Consiliul au dezvoltat o listă de țări prioritare. Așadar, avem o listă care cuprinde 10 țări respectiv o listă cu regiuni și, de asemenea, o listă ce cuprinde contrapărți cu care uh, dorim să lucrăm în uh, munca noastră privind uh, traficul de ființe umane. Acest lucru s-a dezvoltat ca o consecință a datelor colectate de noi, respectiv a um, rapoartelor realizate de Europol, Frontex și alte organizații internaționale privind migrația, uh, Organizația Internațională a Muncii. Deci a fost o colectare de probe care ne-a condus la acest rezultat. Primele 10 țări sunt țări asupra cărora Uniunea ar putea să se concentreze mai puternic, iar acestea sunt discutate acum, de asemenea cu uh, Serviciul de Acțiune Externă, pentru a vedea cum poate contribui Comisia la uh, îmbunătățirea situației și pentru a vedea cum se poate coopera mai bine, cum se pot uh, aloca mai bine fondurile sau ce alte activități mai pot fi desfășurate pentru a aborda această chestiune. În ceea ce privește datele și informațiile, uh, mi-ați adresat o întrebare referitoare la traficul de copii. Din datele preliminare, și trebuie să subliniez ceea ce am spus și în uh, introducere, datele colectate sunt indicative sunt datele furnizate de statele membre, colectarea datelor s-a îmbunătățit din 2008 în 2010, dar când este vorba de astfel de aspecte, trebuie să spunem că este vorba aici despre lucruri sensibile. Avem cam 15% uh, copii care sunt victime ale traficului de persoane. Și pentru a vă prezenta un indicator, pot să spun că în acest moment jumătate din fondurile noastre, respectiv proiectele uh, noastre, abordează această problemă a traficului de copii. Lucrăm îndeaproape cu colegii de la comisie pe această direcție și, de asemenea, realizăm un studiu care este în curs de finalizare care se concentrează tocmai pe uh, cei care cerșesc. Studiul nu este încă public, dar în următoarele două luni va fi publicat și veți afla atunci informații mai exacte referitoare la uh, copiii traficați și țările din care provin aceștia. Numărul de victime, copii, uh, este îngrijorător. Mulți dintre ei sunt cetățeni europeni. Ei sunt uh, traficați, mai ales în scopul uh, cerșitului silit. Acesta este un studiu, acesta este un subiect asupra căruia, după cum spuneam, se apleacă acest studiu despre care vă vorbeam. Aș vrea să vă pot uh, indica și dimensiunea acestui fenomen, însă, din păcate, nu pot acest, să fac acest lucru. Știți foarte bine la această comisie cât de dificil este să obținem cifre atunci când este vorba despre activități care sunt uh, predominant de natură de crimă organizată ne concentrăm uh, asupra acestor sectoare, avem proiecte prioritare, lucrăm cu uh, mecanismele om corespondente din uh, statele membre pentru a colecta cât mai bine informațiile și sperăm ca uh, pe parcursul următorului exercițiu, pentru că acum am desfășurat un prim exercițiu pilot care se va repeta peste 2 ani și atunci sperăm că vom face tot ceea ce este posibil astfel încât această prelevare de date să se îmbunătățească. Dacă situația s-a înrăutățit sau nu, astfel încât să pot răspunde uh, la ambele întrebări care au fost adresate. Cooperare mai bună cu Europol sau mai mult trafic de persoane. Cred că putem vorbi de puțin mai mult în ambele direcții. Am, statele membre acordă atenție mai mare acestor uh, activități de trafic de persoane, Statele membre cooperează mai bine ca în trecut pentru că înțeleg că aceasta este singura cale de a merge înainte însă cred că este posibil să existe mai multe victime ale traficului de persoane. Nu cunosc cifrele, spun acest lucru și legându-mă și de întrebarea adresată de dumneavoastră, cred că în perioada de criză vulnerabilitatea crește. Și cred că astfel răspund în mare parte întrebării dumneavoastră referitoare la egalități și inegalități. În strategia Uniunii Europene, dar și multe ONG-uri și academii au abordat această chestiune. S-a discutat despre rădăcinile, uh, cauzele care au dus la acest uh, trafic de persoane. Și aici este vorba despre regiunile de conflict, despre persoane care sunt uh, în situație de risc de a fi excluse. Există o serie de inegalități între femei și bărbați. Dar dacă este să vorbim despre un risc generalizat este atunci acesta ar fi vulnerabilitatea expunere la sărăcie. Nu aș arăta cu degetul spre anumite grupuri specifice, dar da, dacă persoanele sunt mai vulnerabile, atunci sunt și mai expuse. Și probabil că este puțin probabil ca vreunul dintre noi din această sală să cadă victima traficului de persoane. Este vorba despre persoane care de multe ori caută o ocazie, o șansă bună, un loc de muncă. Și nu vorbim aici despre uh, lucrători nedocumentați, vorbim despre persoane care de multe ori aplică pentru un anumit loc de muncă uh, pe calea unor, uh, prin intermediul unor agenții legale sau ilegale și apoi sunt traficate. Deci nu pot să-și aleagă condițiile de muncă, nu mai pot să-și aleagă condițiile de trai, nu pot scăpa și sunt uh, ținuți cu forța sau prin altfel de amenințări într-un anumit loc. De exemplu, îți voi omorâ familia. Acest lucru uh, se întâmplă de multe ori și avem multe probe care indică acest lucru. În ceea ce privește uh, cauzele, vulnerabilitățile, mulți au adresat întrebarea referitoare la cerere. Cred că acesta este un aspect asupra căruia Comisia se concentrează acum. Facem acest lucru pe mai multe căi. În primul rând, a Digi Research a făcut o licitație um, și a apelat la centrele universitare pentru a uh, obține informații mai multe în vederea înțelegerii cererii, a solicitării. Uh, persoanelor care cad victimă uh, traficului de ființe uh, umane sau uh, exploatării sexuale noi va trebui să realizăm un raport și să abordăm criminalizarea posibililor clienți ai victimelor traficului de persoane. Deci nu este vorba despre o chestiune care ține de prostituție și trafic de persoane, ci este vorba de a uh, cunoaște că utilizezi serviciile unei victime a traficului de persoane. Uniunea Europeană trebuie să acționeze pe această direcție. Există o legătură directă clară între prostituție și traficul de persoane și unde se observă această legătură și de multe ori legătura este foarte puternică, mai ales în termen de procentaje, Comisia va monitoriza acest lucru uh, prin intermediul directivei. Comisia, de asemenea, va ține cont de statutul femeilor uh, în martie la New York va fi organizat un eveniment care vorbește despre um, traficul de femei și de tinere și care va ține cont de această dimensiune de gender. În ceea ce privește Nigeria și China, îmi cer scuze că am sărit acest aspect, încotro merg aceștia. Și acest lucru va fi menționat în raport. Nu doresc să vă fac, să fac trimitere acum la acestea, însă, într-adevăr, vorbim despre țări particulare. Victimele din Nigeria nu sunt uh, exploatate sexual uh, în mod preponderent în Uniunea Europeană, dar vorbim de 3-4 țări uh, care, uh, în care există victime ale traficului de persoane cu predilecție și acestea sunt menționate în raport. Nu pot să vă spun uh, exact ce spune Europol în uh, raportul său, pe 2011, însă acesta indică clar anumite țări în care, uh, din care provin uh, traficanții și de unde provin aceste rețele. Și dacă este să se facă o comparație între țările din afara Uniunii Europene și uh, țările pe care le-am publicat noi pe lista aceea, atunci veți putea observa că există o legătură foarte puternică. Uh, Există foarte multe victime care vin din anumite țări, dar există și această legătură cu rețelele despre care vă vorbeam. Poți să continui? În ceea ce privește statele membre și cooperarea dintre acestea, înțeleg că există o cooperare consolidată, pentru că există și o cerere uh, sporită din partea statelor membre de a coopera mai mult. Există mai multe activități bilaterale, unele uh, generate de către comisie prin aceste echipe comune de anchetă, altele au ajuns la concluzia că trebuie să își extindă această activitate. Însă unde se opresc? Atunci când vine vorba despre uh, acuzare. Atunci când se ajunge la momentul acuzării, respectiv la condamnare, numerele uh, și cifrele sunt mult mai scăzute. directiva uh, care vizează acest domeniu trebuie să fie uh, transpusă în practică în 6 uh, aprilie. Și în felul acesta statele membre vor avea posibilitatea de a spori acuzațiile și de asemenea vor exista și mai multe sancțiuni. Odată ce se va întâmpla acest lucru, sper că se va întâmpla în aprilie, noi vom putea monitoriza mai îndeaproape lucrurile. În ceea ce privește recomandările, există multe domenii în strategie, dar recomandarea mea ar fi să privim această chestiune prin, uh, din perspectiva întrebărilor dumneavoastră într-un mod mai cuprinzător. Dacă este să ținem cont de decizia cadru din 2002, care este înlocuită acum de directivă, a fost nevoie de o abordare de uh, aplicare uh, mai scăzută. Însă, în ceea ce privește uh, istoria și trecutul acestei uh, decizii cadru, iată că experiența ne-a arătat că lucrurile nu au funcționat suficient de bine și că trebuie să abordăm chestiuni pe cum uh, prevenirea, trebuie să ne concentrăm mai mult pe protecția victimelor, pe asistența acordată acestora, pentru că, în final, uh, informațiile pe care le avem din partea instituțiilor uh, competente sunt că uh, victimele cad de multe ori și a doua oară victimă traficanților de persoane. Deci, trebuie să ne asigurăm că victimele sunt reintegrate în societate, iar strategia Comisiei din iunie 2012 subliniază că este nevoie de o abordare mai coordonată. Există o serie de acțiuni prevăzute pentru statele membre, există 40 de acțiuni când vine vorba despre investigații financiare, de acuzații, este nevoie să ne asigurăm că statele membre sunt alături de noi și ne susțin în efortul nostru. Sper că prin răspunsul meu am abordat majoritatea întrebărilor. Clar. Mulțumesc pentru claritatea răspunsului dumneavoastră um, și pentru corectitudinea muncii dumneavoastră și vă sunt recunoscător pentru faptul că ați venit alături de noi astăzi. Vă mulțumesc! Vom trece la uh, partea a doua a conferinței noastre și uh, acum uh, președinția va fi preluată de domnul Tavares. Dear colleagues, thank you very much. Good afternoon to you. Stimați colegi, bună ziua și mulțumesc tuturor. Mulțumim și distințului nostru coleg, domnul Timothy Kirchhoff. Începem acum a doua parte a audierii noastre. E vorba despre cooperarea și schimb de informații cu țările terțe în lupta împotriva criminalității organizate, Exemplu este cooperarea UE-Rusia, îl avem aici pe domnul Raul Hernández Isagrera de la Institutul de Studii Internaționale din Barcelona. Domnia sa ne va prezenta concluziile unui studiu referitor la Rusia și cooperarea cu spațiul de libertate, securitate și justiție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă sunt recunoscător pentru invitația dumneavoastră de a vă prezenta concluziile acestui studiu privind cooperarea între Rusia și spațiul comun Libertate, Securitate și Justiție. Coautorul este doamna Olga Patiomchina de la Academia Rusă de Științe și, sigur, întregul studiu a fost coordonat de Centrul pentru Studii Politice Europene. Această cooperare în domeniul justiției, libertății și securității nu a fost cercetată intens până în prezent, deși se desfășoară din anii 90. Scopul principal al studiului a fost să clarifice un sector al cooperării deosebit de important și care afectează și rolul Parlamentului în noul context creat de Lisabona. Am uh, să vă prezint principalele concluzii pentru că apoi să avem suficient timp pentru întrebări și răspunsuri. Cooperarea în domeniul crimei organizate nu a fost de amploare până acum, însă am să mă concentrez tocmai pe acest aspect, încât înțeleg că este cel mai interesant pentru dumneavoastră. Metodologic vorbind, studiul a inclus o gamă largă de interviuri cu principalii protagoniști, instituții europene, agenții, pentru afaceri interne din Uniune și omologii lor ruși. Rezumatul prezentării mele, un obiectivele și concluziile principale și apoi am să vă schițez cadrul normativ și cel instituțional care reglementează cooperarea între UE și Rusia și apoi Am să vorbesc despre diferitele sectoare ale acestei cooperări și situația din fiecare. Vor fi domenii în care s-au făcut progrese și o să fie unele în care s au înregistrat, după cum spunem noi, progrese limitate. Și apoi, încă o dată, concluziile studiului care ar fi obiectivele. Să evalueze progresele înregistrate pune în aplicarea foii de drum privind spațiul comun al securității, libertății și justiției UE-Rusia. Analizarea elementelor care se află la baza aparente lipse de cooperare UE-Rusia. Uitați să vă spun că acest studiu a fost solicitat de cei de la LIBE din Parlamentul European Înțeleg că mulți membri de aici, de la CRIM, sunt și membri la LIBE și participă la și la Comisia Parlamentară Mixtă cu Rusia. În solicitarea lor, LIBE subliniau aparenta lipsă de cooperare cu Rusia în acest domeniu. Deci ce factor explică această lipsă de cooperare? apoi o evaluare a cooperării cu Rusia în materie de drepturi umane, pentru că acestea sunt baza cooperării în domeniul pe care discutăm astăzi, și apoi elemente privind cadrul de cooperare, cadrul instituțional de cooperare UE-Rusia. Configurația diferită a instituțiilor implicate duce la evoluții diferite ale acestei cooperări principal lucru pe care l-am descoperit, după cum v-am spus, punerea în aplicare a foii de drum nu a progresat în același rit peste tot. Se merge bine în materie de readmisii, gestionarea frontierelor, însă se merge mai încet în chestiunile care țin de libertăți personale, de libertate personală, cum ar fi liberalizarea vizelor. Păi, lipsa de încredere reciprocă între Uniunea Europeană și Rusia, pe plan politic, și utilizarea strategică a condiționalităților de Uniunea Europeană sunt principalele elemente din spatele acestei aparente lipsă de cooperare. Apoi, socializarea. Asta înseamnă creșterea volumului de schimburi în materie de opinii și contacte, cele două părți, între specialiști. Pentru noi acesta ar fi cel mai bun instrument menit a accelera cooperarea. foarte rapid cadrul normativ. Acesta este necesar pentru că ne arată de unde venim și în ce direcție ne îndreptăm în relația cu Rusia. Știți că documentul cu forță obligatorie este acordul de parteneriat și cooperare UE-Rusia, care a intrat în vigoare în 97 are un capitol vag, capitolul 8, unde se vorbește de cooperare în lupta împotriva activităților ilegale. E singura bază juridică pe care o avem. Singur document cu forță obligatorie care ne poate ajuta aici. Din 2007 încoace, de 5 ani, au avut loc negocieri cu Rusia pentru un nou acord menit al înlocui pe cel din 97 Aici ar trebui să regăsească și un capitol de amploare referitor la justiție, libertate și securitate. În ceea ce privește cadrul normativ fără forțe obligatorie, în 2003, la summitul de la Sankt Petersburg, cele două părți au căzut de acord asupra unei agende de cooperare, detaliată, apoi în foaia de parcurs pe care o voi analiza în cele ce urmează. Aceasta ar fi agenda politică pe care o avem și care a fost pusă în aplicare de atunci încoace. De asemenea, avem programul de la Stockholm care pune accentul pe dimensiunea externă a acestei cooperări și sublinează că Rusia este un partener strategic. De asemenea, cum spuneam și în introducere, tratatul de la Lisabona întărește rolul Parlamentului în materie de acțiuni externe. E nevoie de acordul Parlamentului pentru toate acordurile internaționale semnate de Uniunea Europeană și multe acorduri în acest domeniu vor veni la dumneavoastră pentru acordul Parlamentului. Apoi, cadrul instituțional de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia în acest domeniu. Majoritatea negocierilor au loc sub forma acestui Consiliu pentru parteneriat permanent. E o configurație ad hoc, practic. Dacă comparăm acest uh, Consiliu Permanent de Parteneriat, PPC, în engleză, cu subcomisiile pe care le avem pentru relația UE, țările din parteneriatul estic, aceste din urmă sunt mult mai bine structurate și sunt mai reprezentative. Pentru că sunt acolo reprezentați delegați de ministerelor, ministerele de interne, de justiție, singurul lucru pe care doresc să vi-l spun aici este că aceste subcomisii vor fi o alternativă mai bună la acest PPC. Uh, avem apoi întâlnirile între înalți reprezentanți. Acestea au loc doar pe domenii specifice. Dialogul de liberalizare a vizelor, acolo avem un înalt funcționar care se întâlnește cu omologul său rus. Și în raport cerem că aceste întâlniri între oficiali de nivel înalt să fie să aibă loc pentru toate, toate domeniile avute în vedere în cadrul acestei cooperări în materie de justiție, securitate și, just, și dreptate. și de asemenea se are în vedere o întâlnire anuală de coordonare a tuturor activităților. Trebuie să subliniez acum prima provocare cu care se confruntă Europa în economicii de de a coordona aceste activități. Sigur, există și implicarea Parlamentului, sunt serviciile Comisiei, DG Home, DG Just, Serviciul European de, Activitate, de Acțiune Externă, agențiile de justiție și afaceri interne. Toate acestea au jucat un rol esențial în punerea în aplicare a foii de parcurs Frontex, Europol, chiar și CEPOL. Toate au jucat un rol esențial. Lumina pură în aplicare tratatului de la Lisabona, într-adevăr, aceasta este o provocare majoră căreia Uniunea Europeană va trebui să-i facă față pe viitor. După această introducere la cooperarea UE-Rusia, am să evaluez cele mai relevante domenii de acțiune, începând cu cele în care s-au înregistrat progrese. Acordul de readmisie, în primul rând. Punerea în aplicare s-a efectuat cu succes 2007 s-a făcut, n-a existat plângeri din partea niciunea dintre părți. Statele membre participă în punerea în aplicare acordului. Principala problemă se referea la identificarea naționalității migranților aflați în tranzit persoane care nu veneau din Rusia, ci tranzitau prin Rusia cu Uniunea Europeană ca destinație finală. Ceea ce privește gestiunea frontierelor, un acord între Frontex și Serviciul de Frontieră rus a devenit operațional în 2006. A fost primul astfel de aranjament al Frontex Acesta a presupus uh, o serie de programe menite a consolida capacitățile existente și schimbul de date între cele două părți. Ați vorba și de demarcarea frontierelor, era o chestiune la momentul respectiv nerezolvată, nu se implică în Rusia și statele Baltice. Acordurile cu Letoan, Lituania și Letonia se aprobată și s-a reluat, s-au reluat negocierile pentru acordul cu Estonia. Vedeți că în mai, pe multe alte planuri progresele au fost modeste sau limitate. În primul rând, liberalizarea regimului vizelor. Asta înseamnă suspendarea impunerii vizei Schengen pentru cetățenii ruși și a vizelor pe termen scurt pentru cetățenii europeni care merg în Rusia. Acesta este un domeniu esențial El integrează majoritatea domeniilor de acțiune din spațiul justiției, securității și libertății siguranța documentelor, cerințe de ordin tehnic, securitatea documentelor înseamnă aici introducerea pașapoartelor biometrice, migrația neregulată, asta înseamnă punerea aplicare acordului de readmisie, ordine publică, Asta este mai ales important atunci când ne gândim la cooperare în materie de crimă organizată. Tot ceea ce ține de forțele de ordine este inclus aici și, în final, un bloc mai vag definit, relații externe și drepturi fundamentale. Și mai târziu, când o să vorbesc despre cooperare în materie de drepturi umane, am să explic mai bine acest aspect. Odată ce părțile conchid că aceste aspecte au fost rezolvate, vor trece la semnarea unui acord de suspendare a vizelor, care va da mai multă certitudine juridică în sensul suspendării regimului vizelor. Dar care este situația actuală? Rusia spune că pentru UE, suspendarea vizelor este o chestiune politică și asta e o prioritate pentru Rusia. Uniunea Europeană, în schimb, spune că există probleme de ordin tehnic și, încă o dată, aici e vorba de punerea în aplicare a acestor cerințe. Există, prin urmare, o abordare distinctă aici, din două unghiuri diferite atunci când e vorba de liberalizarea vizelor. Să vorbesc foarte pe scurt despre regimul de facilitare a vizelor care a intrat în vigoare în 2007. Ce înseamnă acesta? Condiții pentru anumite categorii de solicitanți de viză. Acordul actual va trebui să fie modificat printr-un nou acord pentru care este nevoie de acordul Parlamentului European. Acesta adaptează regimul respectiv la codul vizelor care a intrat în vigoare în 2009. Aici avem un semnal clar care ne arată că lipsește încrederea reciprocă între cele două părți. Uniunea Europeană nu vrea să includă pe cei cu pașaporte de serviciu în noul acord. Rusia a reacționat negativ. A eliminat anumite categorii, cum ar fi echipajele avioanelor, care deja beneficiau de acest regim. Negocierile trenează tocmai pentru că nu există încredere reciprocă între părți. Ceea ce privește acordul privind traficul local în zonele de frontiere, existat în 2006 un acord al Consiliului și Parlamentului menit a facilita contactele între aceleași comunități, dar care locuiesc de o parte și de alta ale frontierei Uniunii Europene, regiunea Kaliningrad tocmai pentru că este o, nu o enclavă, ci o exclavă, a făcut obiectul unui acord special cu Polonia. Întreaga oblastie Kaliningrad este inclusă în acest acord. Mai există și un alt acord cu Norvegia, Și Norvegia, ca asociat Schengen, aplică acest regulament. Se așteaptă un acord și cu Lituania. Ceea ce privește cooperarea în materie de droguri. Și asta se desfășoară pe două planuri. O agenție europeană, MCDDA, colaborează cu instituția omologă din Rusia, FSKN, și a crescut volumul contactelor între acestea. În ceea ce privește încheierea unui acord, acesta este plănit pe 2013. Se pare că va fi semnat în 2013. Este un acord referitor la precursorii de medicamente. Apoi, dialogul pe, privind migrația și azilul. Acesta a demarat doar în 2011. Au avut loc patru platforme tematice de atunci, migrația legală, azil, integrarea migranților. Toți experții pe care am consultat au spus că e nevoie să se treacă la faza operațională nu doar un schimb de opinii, ci și decizii referitor la pașii de urmă. Să vorbesc acum despre cooperarea în materie de crimă organizată transnațională. După cum spuneam, aici lucrurile n-au înaintat foarte mult, însă o cooperare există Principalele instrumente la dispoziția noastră sunt uh, acordul între Europol și Rusia din 2003, e vorba de schimbul de informații și exemple de bune practică, vizite de studii. De asemenea, s-a creat un punct de contact în Rusia pentru Europol. Academia de Management a Ministerului Rus de Interne și CEPOL-ul au semnat recent, în 2012, un protocol pentru instruirea personalului de poliție în ceea ce privește criminalitatea pe internet. Ambele părți sunt de acord că e nevoie să se definească cibersecuritatea și tipologia infracționalității cibernetice. Din 2008 încoace, o serie de întâlniri au discutat această cooperare între UE și Rusia. Însă Rusia nu a semnat Convenția Consiliului Europei și asta, sigur, face ca lucrurile să treneze puțin. ce ar accelera cooperarea în materie de criminalitate organizată transnațională, ar fi semnarea unui aranjament de lucru cu Europol și Eurojust. Negocierile au început 2008-2009, dar încă o dată Rusia nu respectă standardele Consiliului Europei și asta împiedică puțin progresele aici. E vorba de ratificarea protocolului adițional privind protecția datelor și crearea unei autorități de supervizare independente de către Rusia sunt cele două elemente încă nerezolvate. Odată ce se rezolvă, se vor putea semna aceste aranjamente de lucru care sunt esențiale pentru a îmbunătăți cooperarea polițienească. Alte evoluții relevante includ ratificarea de către Rusia a Convenției de Drept Penal a Consiliului. on human rights between the Russia. Uh, as I said at the beginning... După cum am spus la început, aici avem deci baza pentru cooperare pentru justiție, libertate și securitate. Uh, Ambele părți au evaluat negativ cooperarea privind drepturile omului. După cum știți, structura de cooperare UE-Rusia pentru drepturile omului s-a eh, structurat sub forma unor consultări care au loc bianual la Bruxelles după părerea noastră, rezultatele sunt destul de limitate. Parlamentul European a cerut o intensificare a acestor consultări, o implicare mai activă și organizarea prin rotație între Bruxelles și Moscova. În 2005 a fost creat și un forum al societății civile, care este esențial pentru implicarea organizațiilor drepturilor omului din UE și Rusia. Ce aș vrea să subliniez în momentul de față concluziile ultimului Consiliu Uh, al parteneriatului permanent din Nicozia de, uh, din octombrie anul trecut între UE și Rusia. Pentru prima dată am convenit să ne referim la uh, independența puterilor judiciare foarte important, având în vedere că o structură judiciară este esențială dacă vrem să avem un sistem de aplicare a legii transparent și eficient și, sigur, și o cooperare eficientă pentru combaterea criminalității transnaționale. S-a convenit că se va respecta statul de drept, dar nu s-a menționat promovarea democrației la această întâlnire care a avut loc în octombrie anul trecut. Și în încheiere am vorbit despre procesul de eliminare a vizelor, despre cooperarea pe drepturile omului în cadrul acestui proces cu vizele. Ambele părți au luat un angajament pentru a co- colabora în continuare, dar nu s-a spus clar în ce măsură vor face acest lucru și uh, în ce constă concret acest angajament. Dacă e să facem o comparație cu procesul de liberalizare a vizelor cu alte țări, cum ar fi Ucraina sau Republica Moldova, angajamentul se referea la legea privind antidiscriminarea. Însă, în uh, acordul de cooperare UE-Rusia, acest lucru nu a fost uh, declarat explicit și se pare că Rusia se opune cooperării pe legea privind antidiscriminarea sau introducerea oricărei legislații de acest tip din perspectiva procesului de liberalizare a vizelor. O să trec la concluzie acum și Cred că mi-am respectat timpul. Da, aș vrea să fac legătura cu cele tocmai menționate cu privire la această nesiguranță, cu privire la rezultatele concrete ale acestui angajament. Și aș vrea să subliniez câteva aspecte. De exemplu, lipsa de transparență în ceea ce privește aceste negocieri, fiindcă n-a existat o deschidere din partea părților să publice concluziile întâlnirilor care au avut loc. De exemplu, pașii comuni care sunt um, avuți în vedere pentru liberalizarea vizelor nu au fost făcuți publici, deci până la urmă nu știm care sunt angajamentele, știm doar din interviuri. Um, sau din uh, diferitele acțiuni de implementare a pașilor comuni pe care am reușit să le identificăm. Dar, evident, vorbim de o lipsă de transparență și um, nu se cunosc uh, negocierile dintre UE și Rusia pe GLS. Prima concluzie. Implementarea inegală a foii de parcurs. În dialogul pentru eliminarea vizelor, majoritatea aspectelor care țin de implementare țin de securitate, readmitere, gestionarea frontierelor, siguranța documentelor. Garanțiile pentru libertate aproape că lipsesc în totalitate și aș vrea să vă rog să analizați definiția pe care o dăm noi libertății. În Parlamentul European și în Uniunea Europeană s-au aprobat deja o serie de măsuri referitoare la migrația legală. Avem întreg pachetul privind migrația legală, uh, directiva privind permisul unic, privind uh, lucrătorii sezonieri, transferurile între companii, toate aceste măsuri legale sunt deja aprobate. Unele dintre ele um, sunt în fază de aplicare și, sigur, trebuie să fie implementate când uh, discutăm cu statele terțe. Prin urmare, atunci când avem de-a face cu Rusia și cu alte țări terțe, toate aceste instrumente ar trebui avute în vedere și incluse pe agenda GLS. Libertatea și libera circulație nu trebuie să ne împiedice de la a menționa liberalizarea vizelor. Trebuie să menționăm asta și alte forme de mobilitate care au fost deja prevăzute de instituțiile UE. Care sunt elementele care explică lipsa de progres, lipsa de încredere la nivel politic, nu la nivel de experți? Utilizarea strategică a condițiilor politice, mai ales de Uniunea Europeană, având în vedere că Rusia nu are nicio perspectivă de uh, Întotdeauna s-a subliniat nevoia de a acționa de pe picior de egalitate. Uh, apoi, e nevoie de o uh, intensificare a contactelor și uh, încrederea reciprocă, cred că este cel mai bun instrument pentru a promova intensificarea cooperării în cadrul GLS. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la întrebare pentru întrebări, observații Mulțumim domnului Hernandez Isa Grera și acum dau cuvântul membrilor pentru întrebări. Începem cu coordonatorii. Știu că doamna Faiones nu are mult timp, dacă doriți. Nu? Domnul Borghețiu, domnul Newton Down, vreți să interveniți? Începem cu domnul Borghețiu și apoi doamna Morvai și domnul Newton Down. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului Subiectele pe care le-ați prezentat sunt extrem de importante, dar eu aș vrea să mă concentrez pe un aspect care a reieșit din această discuție și pe care îl urmăresc cu atenție. Ați vorbit aici despre spălare de bani și surse de finanțare ilegală pentru organizațiile criminalității. Uh, au reieșit pe durata discuțiilor multe elemente care ne fac să credem că vorbim de eh, transfer de capital, transferuri suspecte de capital, eh, oricum de origine mm, care ține de eh, organizațiile criminale din Rusia către țările europene. Există în presa serioasă știri cu privire la un depozit de 27 de miliarde de euro de origine rusă în băncile din Cipru. Am avut uh, o serie de întâlniri, contacte și discuții în cadrul cooperării ruso-europene și aș vrea să știu dacă acolo s-au discutat aceste aspecte așa de importante, fiindcă uh, știrea aceasta care apare în mediul financiar, vedem, de exemplu, um, uh, pe coasta de Azur că există multe investiții, um, capital rus care investește acolo, fără să se știe care e proveniența și vorbim de niște sume foarte mari. Prin urmare, ne putem gândi la o acțiune de colectare de informații și cooperare în acest domeniu așa de sensibil? Doamna Morvai. Mulțumesc. După cum am înțeles din titlul raportului pe care îl prezentați, vorbim despre cooperarea UE cu Rusia pe uh, subiectul acesta al combaterii criminalității organizate. Mă bucur că ați menționat reciprocitatea și uh, natura de cooperare a acestor discuții și eu vin din Europa de Est, deci poate că um, subiectul e unul foarte sensibil pentru mine. Am fost o perioadă în care uh, occidentale au venit în țara mea și ne țineau teorii um, despre ce trebuie să facem. De aceea sunt poate puțin sensibilă. Da, oricum, ați menționat drepturile omului în Rusia. Nu spun că nu sunt probleme cu drepturile omului în Rusia, dar vreau să spun că sunt probleme și în Uniunea Europeană cu drepturile omului. Dacă intrăm pe YouTube și introducem uh, brutalitatea poliției în UE, o să vedem niște filme șocante, oribile cu brutalitatea poliției. În Spania, de exemplu, în Ungaria în 2006 brutalitatea forțelor polițienești din ce în ce mai des întâlnită împotriva protestatarilor care protestează împotriva măsurilor de austeritate. Deci nu știu exact care este contextul acestei cooperări dacă noi spunem că vrem să ținem lecții Rusiei despre drepturile omului. La fel în ceea ce privește discriminarea ce legătură are discriminarea cu acest context? Nu mă înțelegeți. Greșit. Și eu vreau să lupt și lupt împotriva discriminării. Mai ales în ceea ce privește discriminarea de gen și în ceea ce uh, privește Rusia, Occidentul are multe de învățat de la ei în ceea ce privește nediscriminarea la locul de muncă, de exemplu, rolul femeii uh, la locul de muncă, în viața publică și așa mai departe. Prin urmare, m-ați putea lumina puțin pe aceste două chestiuni? La ce vă referiți când abordați drepturile omului? Am înțeles chestiunea independenței judiciare, fără nicio problemă, dar drepturile omului în general în Rusia și discriminarea în Rusia ce legătură au acestea cu cooperarea UE cu Rusia privind um, dise, um, împărtășirea de informații și eforturile de combatere a criminalității organizate? Domnul Newton Dan. Mulțumesc foarte mult pentru o descriere așa de complexă și completă a situației. V-am ascultat și m-am gândit că Există un cadru foarte bun, care însă nu funcționează în practică datorită lipsei de uh, voință politică, sperăm, din partea Rusiei, nu a noastră. Acest lucru este foarte serios, foarte grav. De exemplu, traficul cu țigări din uh, Belarus, din Rusia, din Ucraina. Kaliningradul este un loc foarte bun pentru traficul cu țigări, pentru niște mărci foarte cunoscute uh, din Rusia, din Europa de Est. Într-adevăr, ați făcut foarte multe pentru crearea acestui cadru, dar uh, am înțeles eu corect că nu funcționează sau vreți să vă apărați și să ne spuneți că ba nu, funcționează și am înțeles eu greșit? Mulțumesc! Am și eu niște întrebări pentru uh, domnul raportor. În primul rând, în ceea ce privește infracțiunile financiare și utilizarea uh, Uh, statelor membre pentru spălarea de bani uh, și alte tipuri de infracțiuni de genul acesta care originează din Rusia. Și asta ține de, durează de foarte mult timp. Am citit de curând că Ciprul uh, este al treilea investitor străin direct ca mărime în Rusia lucru care este incredibil, fiindcă vorbim de o economie de a Irlandei, care s-ar situa astfel la același nivel cu marile puteri economice mondiale. E foarte greu să crezi că Ciprul poate să fie el singur al treilea investitor străin direct ca mărime în Rusia. Prin urmare, o explicație ar fi că Ciprul este folosit pentru multe astfel de infracțiuni care uh, uh, originează din Rusia și ajung din nou în Rusia pentru investiții acolo. Și aș vrea să știu dacă dispunem de instrumente care să poată aborda această problemă, având în vedere că creăm acum o uniune bancară și aceasta trebuie să fie supravegheată la nivel european. O altă întrebare referitoare la Consiliul Europei. Aș vrea să știu dacă rolul acestui Consiliu a fost util, cel puțin până în prezent, fiindcă ați menționat că Rusia nu prea are perspective de aderare la UE și există discuții bilaterale atunci între statele membre și Rusia. Există, să spunem, o umbrelă, cea a Consiliului Europei, în cadrul cărei am putea să repoziționăm cooperarea. Din câte spuneți dumneavoastră, și cu asta închei intervenția mea, vreau doar să știu dacă am înțeles corect, se pare că există multe instrumente, dar încercarea este să introducem niște pătrate în cercuri și nu o să prea reușim. vorbiți de competențe limitate. Vorbim aici cu adevărat de competențe limitate sau alta e problema? puteți să-mi spuneți dacă s-au înregistrat progrese sau mai degrabă regrese în uh, acest interval de timp. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte, uh, mulțumesc și membrilor comisiei. Vă mulțumesc pentru că ați menționat toate aceste aspecte. Astfel am ocazia să explic mai în profunzime acest studiu. În ceea ce privește spălarea de bani, am dorit să discutăm despre acest lucru tocmai pentru că nu există niciun fel de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia până acum. Cel puțin nu cu fostele structuri. În ceea ce mă privește, spălarea de bani nu a fost menționată uh, la nicio întâlnire a Consiliului de Parteneriat, iar Uniunea încearcă să prezinte această chestiune sau ridice, să existe o dezbatere, un schimb de opinii pe marginea acestui subiect, însă nu este un uh, aspect vis-a-vis -vis de care putem să trasăm cooperarea, pentru că până acum nu a existat niciuna. Cred că instrumentele cele mai importante care ar putea să schimbe situația ar fi adoptarea acordurilor de lucru Europol și Eurojust. Odată ce acestea vor fi adoptate, chestiunea spălării banilor ar putea să fie abordată în acest cadru, iar cooperarea ar putea să se îmbunătățească și aceste aspecte ar putea să fie abordate în acest cadru, după cum spuneam. În ceea ce privește observațiile dumneavoastră, într-adevăr, ă, sunt de acord cu părerile dumneavoastră, iar în raport mergem pe aceeași direcție pe care o prezentați dumneavoastră. În ceea ce privește drepturile omului și în special în ceea ce privește uh, combaterea discriminării. Strategic pentru Uniunea Europeană, cel mai bine ar fi să înțeleagă că și Uniunea Europeană are propriile probleme atunci când abordează aceste aspecte. În acest moment, evaluarea situației drepturilor omului de ambele părți, de parte rusă, există um, o perspectivă oarecum politică. Rusia critică Uniunea Europeană din cauza situației uh, minorității ruse din uh, Estonia și Letonia. Însă, prin socializare, mai degrabă decât condiționalitate, înțelegem următorul lucru. Rusia este cât se poate de sensibilă vis-a-vis -vis de orice uh, critică privind drepturile omului, ceea ce este corect, pentru că există îngrijorări foarte mari care au fost ridicate de organizații independente, însă dorește de asemenea ca Uniunea Europeană să fie și autocritică. De aceea, noi în, în raport uh, dorim ca Uniunea Europeană și sugerăm ca Uniunea Europeană să meargă pe o cale care să nu fie părtinitoare în ceea ce privește uh, aceste relații UE-Rusia. Și împărtășim uh, părerile dumneavoastră în această privință. În ceea ce privește contrabanda și chestiunea Kaliningrad, încă o dată, ca și în cazul spălării banilor, din câte știu, această chestiune a contrabandei nu a fost uh, menționată în uh, dezbaterile oarecum uh, generale care au avut loc. Însă, din feedback-ul pe care l-am primit din implementarea acordului privind monitorizarea traficului la frontierele locale, frontiera de la Kaliningrad, dovedește că nu a existat o sporire a contrabandei în relațiile dintre cele două părți și, sigur, nu v-aș putea numi acum cifre, însă cred că nu este o chestiune de îngrijorare majoră. Sigur, trebuie să fie abordată ca activitate infracțională, însă nu este o chestiune care să, fi, să se fi intensificat în ultimii ani. Și, în fine, în ceea ce privește observațiile dumneavoastră referitoare la Consiliul Europei și dacă este util sau nu, cred că este cu adevărat util din punct de vedere strategic ca Uniunea Europeană să amintească Rusiei că, în calitate de membru al Consiliului, trebuie să implementeze toate aceste angajamente. Este îndreptățită să uh, adopte acte legislative și să le implementeze. Standardele Uniunii Europene trebuie implementate. Și acest lucru mai ales în uh, domeniul protecției datelor. Sigur, acolo mai vorbim de multe provocări, după cum spuneam și înainte. Cred că linia pe care merge Uniunea Europeană în încurajarea uh, Rusiei de a implementa aceste standarde este o cale eficientă în contextul acestei cooperări. A existat într-adevăr progres în implementarea foii de parcurs și da, da, pot să spun că a existat un progres, însă trebuie să reținem, chiar dacă Rusia nu face parte din politica europeană de vecinătate, chiar dacă Rusia are este privită ca o țară ad hoc de negociere, o țară cu care este diferit, uh, dificil de negociat și cu care se ajunge uh, cu greutate la acorduri, uh, acordul de facilitare a vizelor, de liberalizare a regimului vizelor, um, politica de vecinătate cu uh, țările din regiunea este europeană, colaborarea cu Frontex. Din toate aceste exemple putem uh, constata că există dovezi de cooperare. Scopul uh, studiului a fost de a oferi o imagine a stadiului actual și de a identifica acele elemente care împiedică co- uh, progresul cooperării. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai uh, doriți și alte clarificări din partea oratorului nostru, dacă nu, vă mulțumesc pentru această prezentare foarte bună a provocărilor în cooperarea între Uniunea Europeană și Rusia. Prezentarea PowerPoint uh, pe care ne-ați prezentat-o uh, se regăsește în uh, documentația dumneavoastră. Trecem acum la cel de-al treilea cluster din cadrul audierii noastre. Acesta se referă la crima organizată transfrontalieră și la legăturile sale financiare cu pirateria, pe baza exemplului pirateriei uh, de pe coastele Somaliei. Ni se va alătura locotenentul uh, general Ton Van Osh din partea Serviciului European de Acțiune Externă, uh, personalul militar. El ne va vorbi despre experiența cu operațiunea Atalanta în combaterea pirateriei în Somalia și de asemenea despre uh, combaterea crimei organizate transfrontaliere în legătură cu aspectele financiare. Domnul uh, locotenent general uh, Ton Van Oș ni se va alătura și de asemenea ni s-a alăturat și domnul Peter Costers, care este responsabil pentru operațiunile de contraterorism și pentru criminalitatea financiară la Europol. Și el ne va vorbi despre legătura între piraterie și crima organizată transfrontalieră, uh, de asemenea cooperarea în ceea ce privește prevenirea, detectarea și confiscarea uh, bunurilor. So, welcome. Thank you for inviting me. Thank you profesor. Mr. General, well, I will... Domnule general, vă voi da cuvântul. Veți avea la dispoziție cam 15 minute pentru prezentarea dumneavoastră și apoi îl vom asculta pe domnul Costers și vom prelua întrebări din sală. Vă mulțumim uh, că ați acceptat invitația noastră. Aveți cuvântul. Well, thank you for inviting me. Mulțumesc pentru că m-ați invitat. În mod normal, uh, sunt uh, invitat uh, de de comisia sede și mi se pare foarte uh, interesant că m-ați invitat și dumneavoastră pentru a participa la această dezbatere. Pentru a mă asigura că voi vorbi despre ceea ce vă așteptați uh, de la mine. Dacă este să vedem uh, descrierea responsabilităților, ele nu, vorbesc, ele nu vorbesc despre uh, apărare într-un mod logic, pentru că apărarea și armata nu sunt autorități uh, judiciare, dar în multe state membre și mai ales în sectorul operațiunilor, noi sprijinim autoritățile judiciare. Și, sigur, în multe locuri în care există crimă organizată, uh, um, există multe efecte de um, destabilizare și, și acestea pot fi puse în legătură cu acțiuni care ne sunt solicitate nouă. Pirateria sunt de acord cu dumneavoastră, reprezintă într-adevăr un, o formă a crimei organizate. Iar noi suntem implicați uh, în aceasta și cred așadar că este un exemplu bun de punere la oaltă a acestor uh, aspecte și este bine să discutăm despre acest subiect. Am observat că una dintre responsabilitățile dumneavoastră este aceea de a vedea care sunt amenințările care uh, există împotriva Uniunii Europene. Și pot să-mi imaginez că sunteți de acord cu mine în ceea ce privește toate amenințările din partea pirateriei. Haideți să le um, enumerăm. Pirateria reprezintă o amenințare împotriva uh, cetățenilor europeni, dar reprezintă de asemenea o amenințare uh, la stabilitatea regională, care poate să afecteze economia, și interesele politice și diplomatice. De asemenea, îngreunează acțiunile cooperării de dezvoltare. Există o serie de proiecte, iar împreună cu colegii noștri știm că nu există niciun fel de dezvoltare fără securitate și nici uh, securitate fără dezvoltare. Apoi, pirateria Uh, se alătură celorlalte elemente care duc la o situație dezastroasă în Somalia. Uniunea Europeană este implicată foarte puternic în apărarea drepturilor uh, omului uh, prin Digi și la fața locului observă că este necesar să se creeze mai multă securitate pentru populație înainte de a putea uh, fi eficienți cu implementarea celorlalte proiecte pe care le desfășurăm uh, acolo. De asemenea, pirateria reprezintă o, sursă de amenințare teroristă împotriva intereselor vestice, la modul general. Iar unul dintre motive este faptul că banii ajung la Al-Shabaab, Al-Shabaabul are o legătură cu Al-Qaeda. Iar o parte din bani, nu toți, dar cu siguranță o parte, ajunge la crima organizată. Deci există o serie de motive bune pentru care Uniunea Europeană este uh, implicată în combaterea pirateriei. Apoi, aș dori să subliniez că armada nu este singurul instrument care combate pirateria. Noi suntem doar un instrument din multele instrumente europene, lucrând cu alți parteneri și alte state membre, care se preocupă de acest flagel. Însă putem să spunem că puterea Uniunii Europene, și așa privesc eu lucrurile, pentru că am lucrat la multe organizații, dar puterea Uniunii Europene, după cum spuneam, stă în această abordare cuprinzătoare, punerea la oaltă a tuturor instrumentelor de care beneficiază Uniunea Europeană și urmărind un obiectiv comun, iar combaterea pirateriei este un exemplu bun de acțiune în acest sens. Avem o strategie cadru cu obiective cadru generale ale Uniunii Europene și dacă mergem un pas mai jos, unul dintre obiective este de a combate pirateria și avem de asemenea un plan de acțiune uh, de combatere a pirateriei. Acesta nu este un plan militar, este dezvoltat și se găsește sub responsabilitatea MD Africa și a uh, Departamentului de uh, Managementul Crizei de această parte și nu numai uh, Consiliul și uh, Serviciul de Acțiune Externă uh, colaborează, ci și uh, serviciile Comisiei, precum uh, DigiEco ECO sau uh, Cooperarea pentru Dezvoltare. Și în felul acesta încercăm să mergem pe acest drum și să ajungem la uh, stadiul final. Iar acest stadiu final este definit ca fiind stadiul în care regiunea reușește să combată ea însăși pirateria și reușește să facă față acesteia. Și sigur că există și subobiective și aceste subiective spun că atât timp cât există pirateria, trebuie combătuți pirații. Acesta nu este însă doar o acțiune militară. Aceasta este doar o parte a acesteia și acuzarea, urmărirea piraților reprezintă combaterea uh, acestor infractori. Așadar, trebuie aduși la oaltă toți actorii care pot contribui la combaterea pirateriei. Un alt subobiectiv este că dacă se dorește uh, realizarea de progres, atunci trebuie să ajutăm țările din regiune să-și dezvolte propriile capacități, astfel încât ele însele să poată să combată pirateria. Și nu este vorba numai despre uh, armată, ci și despre uh, paza de coastă civilă și despre alte uh, organizații. Toate autoritățile judiciare trebuie să fie implicate. Așadar, Uniunea Europeană este implicată în acest proces, dar nu este vorba numai despre o implicare militară. Pentru noi uh, este util să combatem pirateria pe mare dacă există și alte acțiuni concertate care uh, sunt în desfășurare. Iar un alt obiectiv este, de exemplu, dacă combatem uh, acești pirați cu succes, atunci trebuie să creăm alternative pentru, de trai pentru aceste comunități care uh, câștigau foarte mulți bani prin intermediul pirateriei. Și acest lucru este absolut necesar, nu este un obiectiv militar, dar trebuie făcut. Și trebuie realizat într-o ordine logică. Acesta este motivul pentru care ne așezăm la masă cu toți acești reprezentanți diferiți și încercăm să uh, ne punem de acord acțiunile pentru a le desfășura într-o ordine logică. Un și de asemenea trebuie să ne coordonăm acțiunile cu toate ce, cu acțiunile tuturor celorlalți parteneri internaționali care combat și ei pirateria în aceeași regiune. Acestea sunt organizații precum uh, Națiunile Unite, care sunt cei parteneri, uh, dar există și India, Japonia, Statele Unite, care uh, combat pirateria în uh, propriul interes și trebuie coordonate acțiunile tuturor acestor părți implicate. Bun, acum care este cadrul nostru legal? Pentru că presupun că vă interesează. Din punctul meu de vedere, acesta începe cu uh, legislația Uniunii Europene. Acțiunea comună din 2008 au existat uh, o serie de amendamente uh, aduse la aceasta. Este important să recunoaștem că uh, aceste acțiuni comune ale Consiliului sunt aliniate și în armonie cu alte uh, legislații internaționale, precum și cu legislația de la nivel național. Voi menționa câteva uh, legi internaționale. Convenția privind uh, legea maritimă, rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU, ratificarea uh, de către guvernul uh, Somaliei, care ne permite să operăm în apele teritoriale din zonă. De asemenea, există o decizie a Consiliului care este compatibilă cu uh, regulile de angajament și care descrie condițiile în care noi, militarii, uh, putem să folosim forța. Acesta este un document foarte important pentru noi, pentru că știm că trebuie să respectăm anumite reguli, un anumit cadru, pentru că dacă nu, vom fi acuzați vom fi urmăriți acasă. Și există și exemple în acest sens. De asemenea, există o decizie a Consiliului UE din 2010 care uh, permite desfășurarea operațiunii militare Atalanta împotriva pirateriei de a transfera date către Interpol. Și prin Interpol aceste date ajung și la Europol. Apoi există acorduri de transfer privind uh, transferul uh, infractorilor arestați către țările de uh, origine, Seychelles și Mauritiu. Acest lucru determină, în linii mari, cadrul juridic pentru operațiunea Atalanta, dar fiecare națiune, capitanul unei nave, lucrează sub uh, incidența legislației naționale. Deci există un mandat al Uniunii Europene, dar uh, există și alte limite care sunt impuse mandatului nostru de către legislațiile naționale. Bun, cam atât referitor la uh, cadrul juridic și dacă aveți întrebări, sunt, uh, vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește operațiunea Atalanta. Operațiunea Atalanta, pe care o numim UNAFOR, pentru că aceasta este organizația care uh, desfășoară operațiunea, cam, conține cam 5 până la 7 embarcațiuni uh, navale, patrule maritime și, de asemenea, uh, aeronave. Avem un buget de cam 8 milioane pe an. Statele membre care sunt angajate preiau și ele o parte a acestei poveri financiare. Ce uh, facem mai exact? În primul rând, este uh, creată o conștientizare a situației. Există propriile servicii de um, schimb de informații militare, există acest schimb de informații cu ceilalți, imagini de satelit, uh, trebuie să se identifice pirații, să se știe ce fac aceștia, uh, care este activitatea lor atât pe mare cât și pe uscat. Apoi, uh, prioritatea principală este de a asigura programul de alimente internațional shipping. Acesta este o prioritate supremă pentru uh, comandantul operațiunii Atalanta. O altă prioritate este asigurarea um, transportului de alte tipuri de ajutor, precum și uh, susținerea uh, misiunii africane în Somalia, uh, deci ajutorarea guvernului somalez de a asigura securitatea în Somalia. Apoi, următoarea sarcină este de a determina, de a preveni și de a um, combate pirateria, atât pe mare cât și în zona de coastă. Apoi, există mandatul de a aresta, de a reține și de a transfera, și când spun a transfera, uh, mă refer către autorități legitime și totul trebuie să uh, se desfășoare în conformitate cu uh, legislația internațională și respectându-se drepturile omului. De asemenea, um, ne este permis să colectăm probe. Ce fel de probe? Informații din partea uh, patrulelor pe mare, de asemenea pot fi făcute uh, poze, pașapoarte, uh, date biometrice. Deci acest tip de probe care pot fi furnizate atunci când și obținute atunci când sunt uh, reținuți uh, pirați. Și de asemenea pot oferi date către Interpol, date privind probe colectate uh, de la pirații reținuți și prin intermediul Interpol aceste informații ajung la Europol. Aceasta ar putea să fie una dintre îmbunătățirile pe care le-am căutat pentru a îmbunătăți uh, cooperarea cu Europolul. Apoi, de multe ori sunt întrebat dacă Atalanta este o operațiune uh, de succes. Da, aș putea să spun că Atalanta a înregistrat succes, dar nu suntem singuri explic întotdeauna că această abordare cuprinzătoare este foarte importantă. Ceilalți actori implicați joacă și un rol important. Împreună cu partenerii care combat și ei pirateria, pot să spun că, într-adevăr, uh, misiunea este încununată de succes. Am avut succes 100% în ceea ce privește um, asigurarea um, programului de transport de alimente. Uh, sunt 212 de uh, nave care trec prin zone uh, periculoase uh, de piraterie și care uh, sunt asistate. Apoi, înregistrăm succes 100% în ceea ce privește protecția amarcațiunilor uh, um, în militare și după cum știți, până acum aceste activități uh, au reușit. Aș vrea să numesc câteva cifre. Numărul de pirați uh, a fost redus în mod semnificativ. Vorbim de 151 în 2011, număr care a scăzut acum la 30 în 2012. Ieri am reușit ieri a existat o acțiune de piraterie care a fost însă întreruptă, iar în cadrul operațiunii Atalanta au fost reținuți uh, pirații de pe una dintre embarcațiunile care fuseseră folosite în cadrul acestui atac care uh, a avut loc ieri. Da, deci este un succes. Vorbim despre uh, um, 30 de nave care căzuseră în mâinile piraților uh, în anii trecuți. Acum am reușit să reducem acest număr la 4. Sigur că în continuare sunt prea multe. Cam atâta din perspectiva mea, perspectiva militară. Dacă dorim să um, acuzăm pirați, atunci în majoritatea uh, sistemelor uh, juridice trebuie să se ajungă în instanță. Sigur că acest lucru este foarte uh, costisitor și din punct de vedere financiar și din punctul de vedere al timpului. Toți cei implicați uh, întâmpină dificultăți, există mulți martori, vorbim aici despre pirați, despre echipaj, dacă dorești să ai pe toată lumea în instanță, atunci uh, capacitățile um, de care ai nevoie sunt uh, numeroase și multe dintre ele se pierd. Pe de altă parte, only fights the symptoms at pe de altă parte, Atalanta se ocupă doar de simptomele bolii, așa cum se văd ele pe mare și în zona de coastă. Noi luptăm împotriva unui sistem, practic, sistem primic, care să recunoaștem că noi suntem un fel de aspirină administrată împotriva unei dureri de cap, însă boala reală e în altă parte. Pe de altă parte, ar fi o mare greșeală să nu se mai ia aspirină atâta timp cât durerea de cap persistă. Pe de altă parte, trebuie eliminate și cauzele care se află acolo, în adâncul teritoriului dintre cauze sunt și cauze militare. Avem o misiune de instruire care sprijină guvernul somalez, oferind instruire forțelor de securitate, împreună cu forța africană prezentă în Somalia, acestea și-au adus o contribuție semnificativă la îmbunătățirea situației din Mogadishu și în alte zone ale Somaliei. Avem și o altă uh, misiune cu o componentă militară care contribuie la dezvoltarea capacităților necesare în regiune, dar și în Somalia, forțe de paza frontierelor, poliția de coastă și așa mai departe. Deci ne ocupăm și de cauzele mai profunde, într-adevăr, mai sunt și DEFCO și ECHO care au proiecte în Somalia. O altă chestiune de care suntem conștienți este aceea că noi ne luptăm cu pirații de pe mare. Dar trebuie să reușim cumva să găsim pe șefilor care sunt pe uscat. Și mai există o componentă care nu este militară. Odată ce identifici pe lideri, sigur, li se poate aplica legea, dar avem de asemenea și posibilitatea de a urmări fluxurile financiare, să le blocăm conturile. Există o mică componentă militară aici. De exemplu, dacă noi le stricăm motoarele embarcațiunilor, ei trebuie, ei trebuie să cumpere altele și dacă vedem de unde s-au cumpărat motoarele, urmărim banii și aflăm cine sunt de fapt șefii. Deci componenta militară e distrugerea motoarelor embarcațiune și spunem mai departe, uite ce am făcut, urmăriți lucrurile. E un sistem care ar putea permite utilizarea acestor informații. Și ultima chestiune, și noi și Europolul am dorit să cooperăm mai îndeaproape. Ar fi bine dacă am avea un schimb de informații cu Europolul. Noi le putem oferi dovezi, probe. Sigur, prin lege ei nu ne pot oferi informații detaliate prin anumite persoane, noi le putem spune, l-am prins pe Cutărescu făcând asta. Și atunci, în acel caz, ei ne pot spune ce să facem. N-am vrea ca din greșeală, de exemplu, să dăm drumul unei persoane care se va dovedi mai târziu a fi unul dintre capii rețelei de pirați. Aceste chestiuni, eventual, le puteți discuta dumneavoastră. Eu am să mă opresc aici. Mulțumim, domnule general locotenent. Într-adevăr, am avut o prezență puternică acolo, polițienească, judiciară și ONG-uri, însă, din câte știu, am avut o astfel de oaspeți, dumneavoastră sunteți primul nostru oaspete militar, însă vă șade bine aici și sigur sunteți la fel de bine aici la DV și la drepturile omului, la DROI. Pentru că problemele aici presupun aspecte multiple. Să acum o să vedem cum stau lucrurile cu Europolul. Domnul Coster reprezintă această organizație și dau cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere. Am să prezint tema, descriindu-vă modul în care operăm noi. Știți probabil că oferim sprijin operațional autorităților competente care desfășoară investigații penale. Asta ne impune limite stricte în materie de activitățile desfășurate, nu avem alte puteri. Noi efectuăm analize strategic-operaționale în sprijinul operațiunilor desfășurate de statele membre. Avem 200 de analiști care lucrează în două componente principale. Din mai 2012 avem doar două dimensiuni, contraterorism și crimă organizată. În aceste două domenii avem puncte de interes, așa nume fenomene specifice. La contraterorism avem pirateria maritimă. Ce facem la Europol? Ianuarie 2010 am introdus acest punct de interes, pirateria pe mare, adunăm date și vedem în ce măsură acestea sunt coroborate de alte elemente din bazele noastre. Toate informațiile ce țin de pirateria marină le comparăm să vedem suprapunele cu alte informații deținute de Europol. Dacă există o componentă de spălare a banilor, de exemplu, care implică aceeași persoană care eventual avea de face și cu pirateria maritimă. Sigur, cu condiția să avem informațiile respective în bazele noastre de date. Deocamdată, punctul de interes piraterie maritimă are undeva la 30.000 de intrări. Nume, numere de, te- numere de telefon, comunicări, amprente digitale și mostre ADN. Asta a generat 60.000 de conexiuni cu alte componente, însă sigur nu toate ajută un investigator. Pentru un așa ceva e nevoie de o analiză în profunzime. În a doua jumătate a lui 2012, analiștii au generat 36 de rapoarte de analiză, vorba acolo de ADN și amprente digitale. 12 state membre participă la activitățile desfășurate la acest capitol și, de asemenea, Serviciul Marinei Americane, plus două instituții, Eurojust și Interpol. Mai avem un instrument la Europol și anume echipa mixtă care desfășoară operațiunea Nemesis. s-a făcut la inițiativă olandeză, e vorba de o echipă mixtă, operațiunea Nemesis, care a fost constituită în ianuarie 2012. Ei sunt sprijiniți de noi și de Eurojust. Olanda și Germania au contribuit la această creare și gazda, sigur, este Europolul. Membrii acestui grup sunt olandezi și germani și ei lucrează în birou chiar de lângă cel al analiștilor care se ocupă de pirateria maritimă. Este un avantaj incredibil, pentru că ei pot interacționa permanent, analiști pe de-o parte și cei care activează în acest grup. Și am să prezint o serie de concluzii preliminare la care s-a ajuns pe această cale. Pirateria pare să fie bine organizată, obiectivul echipei de investigații a fost acela de a identifica pe protagoniștii principali, organizatori, finanțatori, negociatori. Cei care conduc uh, aceste rețele sunt cu zecile, nu cu sutele. Însă ei țin, aparțin elitei socioeconomice a țării și, din multe, în multe cazuri, beneficiază de protecție diplomatică de nivel înalt. Cât de greu să identifici un astfel de individ care operează într-o țară fără un guvern puternic, fără un sistem de înregistrare a cetățenilor. Adesea, persoanele sunt cunoscute doar după poreclă sau după numele de botez. Însă, aici ne mai pot ajuta amprentele digitale și ADN-ul. Domnul general vorbea și de bani. Și asta e un lucru dificil de realizat. Banii de recompensă sunt depuși acolo în pachete închise, se împart la fața locului între complici și sunt transferat prin sisteme bancare foarte puțin reglementate. Foarte rar vezi conturi clar definite. Nu prea avem informații de la bănci. Se spune că multe dintre aceste fonduri sunt reinvestite în active imobiliare sau finanțează uh, diferite tipuri de trafic. Noi uh, analizăm uh, schimburile, comunicările între aceștia și încercăm să coroborăm cu restul datelor disponibile, să vedem ce se discută între negociatori și cei de, de pe uscat, cei de pe mare și așa mai departe. Aceste mesaje dintre ei ne permit să schițăm conturul rețelei. Pirateria maritimă e crimă organizată, nu e terorism. Nu este nicio dovadă că grupurile teroriste participă la așa ceva. Însă putem crede că cel puțin o parte dintre beneficii ajung la Al-Shabaab. Putem spune că există o conexiune funcțională între Al-Shabaab și unii dintre pirați. Dacă o, o organizație criminală operează în regiunea controlată de o forță organizată ca Al-Shabaab, atunci este evident că există un fel de acord între ei, care cel mai adesea înseamnă plata unei taxe pentru revoluție, pentru cauză. Și de aceea am inclus acest punct de interes în capitolul CT, contraterorism. Cornul Africii nu e doar sub stăpânirea al Shababului. La doi pași, în Yemen, avem Al-Qaeda. Al-Qaeda din peninsula arabică și și ei sunt în contact permanent cu aceștia. Se sprijină în materie de instruire, se aprovizionează cu arme și așa mai departe, reciproc. Să nu uităm că în trecut Uniunea Curților Islamice, Tribunalelor Islamice, a condamnat pirateria ca o activitate neislamică. Situația s-a schimbat, nevoia de bani creată de război a convins al-Shababul să-și schimbe puțin atitudinea. Dacă ne uităm la provocările existente, vedem că schimbul de informații este o componentă esențială în materia de coordona activitățile. Protagoniștii sunt mulți, militari, forțe de ordine, cooperarea prin urmare e problematică. Europol este interesant să stimuleze schimbul de informații cu operațiunea Atlanta, a UNAFOR. Până acum, cooperarea a funcționat datorită angajamentului personal a reprezentanților ambelor părți. Sunt deosebit de mulțumit de modul în care cooperăm, deoc- cooperăm deocamdată cu UNAFOR, însă operăm în afara unui cadru juridic specific care să ne permită un schimb direct un schimb uh, direct de date între noi și o misiune militară. Noi putem uh, trimite informații către misiunile civile, dar asta prin intermediul unui stat membru. Noi nu putem schimba direct informații, pentru că așa spune legea, nu putem trimite direct informații către misiunile din teren. Noi am vrea să schimbăm situația, desigur. Noi suntem ofițeri de poliție. Ceilalți sunt militari tuturor, ne, sunt, toți suntem pragmatici. Și vrem o abordare pragmatică și aici. Pe cât de mult posibil încercăm să ajutăm operațiunea Atlanta cât de mult putem. Și cât de repede putem, mai ales. Imposibilitatea de a transmite direct informațiile către partenerii din teren a fost examinată de Serviciul de Acțiune Externă de dumneavoastră și o să fie discutată destul de curând și la nivel înalt. Să, până atunci, noi continuăm să avem contacte zilnice, săptămânale cu UNAFOR. Vă mulțumesc! Well, and uh, I'm looking for questions from the floor. We have one question from Mrs. Avem o întrebare din partea doamnei Morvai, domnul Newton Dunn. Începem cu doamna Morvai. Mulțumesc pentru ambele prezentări. Așa cum domnul președinte ne-a spus foarte corect, rar ne întâlnim cu reprezentanți așa distinși ai armatei. Noi ne ocupăm de uh, infracțiuni și criminalitate organizată și de regulă uh, poliția este cea implicată aici, nu armata. Aș avea deci o întrebare. În ce măsură testele referitoare la necesitate și proporționalitate în uh, lupta împotriva infractorilor se aplică și uh, activităților militare, în comparație cu poliția, spun. Există poate informații statistice, cifre să ne dați? Evident, trebuie să deschideți focul din când în când și așa mai departe. Și mă întreb care sunt regulile care vă guvernează activitatea, fiindcă regulamentele pentru acțiunea poliției în ceea ce privește combaterea infracționalității sunt destul de clare. Aș vrea să știu ce reguli vă guvernează pe dumneavoastră, ce statistici aveți cu privire la pierderea de vieți omenești sau uh, Um, rănirea infractorilor pe durata acțiunilor militare. Și am o a doua întrebare legată oarecum de prima. Aș vrea să-i rog pe ambii prezentatori să vorbească despre uh, piraterie și în ce măsură acesta îmbracă forma criminalității organizate. Evident, infractorii sau autorii pe care îi întâlniți dumneavoastră ca um, parte a armatei sunt uh, elementele cele mai sărace și mai vulnerabile din grupurile respective și um, sociologic vorbind, eu aș spune că sunt oarecum uh, similari cu um, cei care oferă spre vânzare direct drogurile în cazul traficului de droguri. Deci nu ei sunt cei care fac cu adevărat bani. Asta e o ipoteză la care mă gândesc eu. În ce măsură este adevărat că sunt persoanele cele mai vulnerabile din grupul respectiv, chiar dacă sigur comit infracțiuni care sunt foarte grave, fără îndoială. Aș vrea să vă rog să-mi confirmați uh, această ipoteză, dacă este adevărată, și să-mi spuneți cum abordați uh, situația acestor infractori actori din perspectiva dispozițiilor europene. Mulțumesc, domnul Lioton Dan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, e plăcut să vezi o uniformă militară așa frumos colorată în comisia noastră. De regulă, oamenii sunt cam plicticos îmbrăcați, cu excepția cazurilor în care colegele femei se îmbracă mai colorat. E o uniformă națională sau uh, europeană, fiindcă faceți parte din uh, SAE, deci poate o uniformă europeană. Am alte două întrebări. Ați vorbit despre pirateria din Nigeria. Sunteți în combaterea celor cazuri sau există organizații diferite care se ocupă de asta? Și o altă întrebare. Ați spus ceva ce mi-a stârnit uimirea. Există legătură între cei din Somalia și criminalitatea organizată din Europa. Aveți informații suplimentare? Există aceste bande din Europa care au legătură cu cazul din Somalia sau cum stau lucrurile? Mulțumesc, domnul Ștașni, acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care ne-au făcut prezentări. Au fost foarte interesante. Eu mă întâlnesc destul de des cu generali în Comisia pentru Securitate și Apărare. Vreau să vă felicit pentru Atalanta, fiindcă rezultatele sunt clare, vizibile, uh, au legătură cu subiectele pe care le abordăm astăzi aici. Dacă ai astfel de operațiuni care înregistrează succese, evident că ele se vor perpetua. Deci mă bucur să văd că Atalanta și acțiunile de pe coasta de est duc la guverne mai stabile în Somalia și așa mai departe. Dar s-ar putea să existe o schimbare. Și mă leg aici de cele spuse de colegul meu. S-ar putea să existe o, un transfer a acestor activități în Est. Știm ce se întâmplă în Mali, știm cum uh, lucrează cei din criminalitatea organizată, sunt implicați în transport și trafic, fie că e vorba de droguri, de organe umane sau de ființe umane, irrelevant pentru ei. Și, evident, piețele finale sunt piețe cum e UE, SUA și alte părți ale lumii. Deci există o astfel de colaborare. Și întrebarea mea este dacă Există vreo bănuială că actele de piraterie uh, de pe par- din estul Africii sunt uh, acțiuni izolate, niște incidente, sau reprezintă poate o nouă tendință, lucru care ar fi alarmant și aș vrea să știu dacă armata își cântărește opțiunile și se gândește ce probleme ar putea apărea de aici. De asemenea, mă bucur să aud că au fost menționate și fondurile aici. Mă întrebam cum își primesc finanțarea de regulă uh, în lichidități. Dar cum reușiți să monitorizați aceste fonduri? Pentru că Există părți unde prosperitatea este mai mare și acolo trebuie să acționăm. Vorbim despre plăți în numerar cu bancnote. Da, cred că trebuie să combatem acest lucru, fiindcă dacă vom reuși să le reducem profiturile, să-și vor opri aceste activități sau poate să mută în altă parte. Și aici iarăși intervine legătura cu Africa de Est. Acum doamna Weiler. Um, also ich habe nur zwei kleine Anmerkungen. Aș dori să fac două observații scurte. Poate că sunt ehm, ceva mai de modă veche, însă, conform celor aflate din presă din Germania, lupta împotriva pirateriei ar uh, fi în strânsă legătură cu lupta și combaterea sărăciei. Și dacă nu vom acționa pe această direcție, atunci probabil că vom obține mereu aceleași rezultate. În uh, zona juridică există o zonă gri. În Germania am uh, avut un proces la Hamburg împotriva um, celor implicați și am văzut cât este de dificil, chiar și cu ajutorul legislației europene și naționale să combatem un astfel de flagel. Așadar, cred că ar fi foarte bine să acționăm uh, pe direcția combaterii sărăciei pentru a avea rezultate mai bune. În al doilea rând, poate că puteți să ne oferiți o apreciere din perspectiva experienței dumneavoastră și în acest sens. Poate că ar trebui să ne gândim, din perspectiva Comisiei CRIM, dacă nu ar trebui să introducem un procuror european asemănător uh, modelului american, nu identic. Cum uh, apreciați un astfel de post? Credeți că a, uh, beneficiați de suficient, suficientă susținere acum sau poate ar fi benefic să aveți și un procuror european? of my... Mulțumesc și am și eu o întrebare sau o serie de întrebări. Domnule general locotenent, ați vorbit despre capitanul navei care se afla um, sub legislația din statul de pavilion. Ce se întâmplă când nava respectivă uh, are un uh, pavilion de conveniență? Înțelegeți la ce mă refer. Multe dintre aceste nave sunt deținute de companii din Europa sau din America sau din alte părți ale lumii, însă multe dintre ele, nu știu exact câte, se află sub uh, jurisdicții din Somalia, Liberia și alte țări ale lumii. Care este responsabilitatea acestor companii care își înregistrează uh, navele sub pavilionul din Panama și apoi nu mai merg să-și salveze navele din cornul Africii? Putem aborda prin în uh, dreptul internațional acest gen de probleme? Asta în primul rând. În al doilea rând, am citit cazuri în care produsele periculoase erau aruncate peste bord în apele din Somalia de către părți terțe chiar deșeuri nucleare sau alte tipuri de deșeuri. Și asta face parte din mandatul dumneavoastră? S-ar putea, în cazul în care e parte din mandatul dumneavoastră, ca acest lucru să ajute mandatul politic, dacă v-ar ajuta să uh, reinstaurați statul de drept în zonele respective? fiindcă lipsa unui stat de drept, a unei ordini de drept, uh, este folosită abuziv acolo. Clar. Apoi, au avut loc vreodată discuții cu privire la utilizarea uh, de drone? Ar fi util să fie asigurată o, o supraveghere cu drone acolo? Sau sunt ele utile în domeniul maritim în general? Pentru domnul Coster, Vreau să menționez uh, schimbul de informații. Știu că multe dintre ele sunt uh, secrete, așa că pun o întrebare de ordin general în ceea ce privește implementarea TFTP. Când am uh, semnat cel de-al doilea acord TFTP cu Statele Unite, Acordul respectiv s-a referit și la infracțiuni grave cu caracter transnațional și oferim, uh, Europolul direct oferă SUA multe informații și în schimb primim piste de investigații. Nu vă cer să le numiți specific, dar aș avea o întrebare. Folosim acest acord? Îl exploatăm la maxim pentru a combate infracțiunile financiare, pentru că până la urmă uh, această parte a audiere se referă la piraterie, dar și legătura cu infracțiunile financiare. Și un comentariu mai degrabă, nu neapărat o întrebare, cu privire la faptul că Europolul nu are competențe executive și uh, informațiile pot să meargă doar către operațiunile judiciare. Uh, nu către forțele armate operaționale. Pe de altă parte, Parlamentul European ar vrea să poată supraveghea mai de aproape Europolul, deci poate că de ce nu se pun bazele unor schimbări de ordin juridic sau chiar de tratat. Uh, vom da cuvântul vorbitorilor în ordinea în care au intervenit. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim pentru acele întrebări așa de interesante. În ceea ce privește regulile pentru militar și utilizarea forței, sunt comparabile cu regulile care guvernează activitatea poliției, fiindcă reglementarea este foarte strictă, reglementarea utilizării forței. Pentru fiecare misiune avem un mandat din partea Consiliului la nivel național, comandantul național exist, primește instrucțiuni dacă există limite la uh, regulile de implicare europeană. Și întotdeauna aceste reguli sunt uh, pe măsura mandatului. Comandantul operațiunilor și deci toate navele și aeronavele uh, din Atalanta, de exemplu, au un set de reguli de interacțiune care descriu clar condițiile în care ai voie să folosești armele sau forța în general. Dacă depășești limitele acelui mandat, vei fi urmărit în instanță și dacă există persoane rănite, fie că e de o parte sau de alta, se vor face anchete de autoritățile de aplicare a legii care se vor axa pe cazul respectiv. Există multe exemple în acest sens. Există și un caz în instanță în prezent și de fiecare dată se verifică dacă au fost respectate regulile de implicare. Statistici nu am în momentul de față să vă dau. Sunt sigur că dacă am face eforturi am putea găsi și niște cifre. Au fost și pirați care și-au pierdut viața pe durata acestor acțiuni, dar întotdeauna um, anchetăm exact ce s-a făcut și aici oamenii legii sunt cei care fac aceste anchete. Armata are, deci, mandatul acesta. Poate folosi forța conform regulilor de luptă, Există multe nave care au detașamente de aplicare a legii la bord, nu întotdeauna în funcție de normele naționale. Altele trebuie să contacteze imediat uh, agențiile de aplicare a legii de la nivel național și apoi există și nave care au la bord astfel de reprezentanți autorităților naționale și e mai ușor așa, fiindcă uh, vor fi și aceștia implicați în colectarea de probe. Dar pe fiecare navă există norme clare referitoare la colectarea probelor și se respectă regulamentul Interpol. Deci formatul este același pentru că probele trebuie să fie colectate în mod corect, altfel nu pot fi folosite în instanță. Și vorbind din experiență, vă pot spune că probele care au fost uh, colectate în Atalanta și sunt folosite în multe cazuri în instanță sunt numeroase. 140 de pirați sunt acum uh, în fața instanțelor judecătorești. Mulți dintre ei sunt deja în închisoare, nu știu exact câți, pe baza probelor care au fost colectate în cadrul Atalanta. Lucru care, zic eu, dovedește faptul că probele au fost colectate în mod corect, altfel n-ar fi putut fi utilizate. Cam asta la primele două întrebări. Apoi, Pirates at Sea, dacă este același lucru. Da, aș compara asta cu situația traficanților de droguri și baronii drogurilor. La fel și cu pirații aceștia de pe mări. Unii sunt foști pescare, alții sunt oameni periculoși veniți în alte părți, care urmăresc câștiguri masive. Liderii clanurilor uh, nu prea sunt încântați de faptul că tinerii merg pe mare și devin pirați și câștigă mai mult decât ar face dacă ar rămâne pescari. Adesea aud că unul dintre motivele pentru care devin pirați este sărăcia. Sigur că sărăcia trebuie combătută, dar mandatul nostru spune că trebuie să monitorizăm activitățile pescuitul. Au fost plângeri din partea somalezilor care ne-au spus că unul dintre motivele pentru care există pirateria este că navele europene uh, pescuiesc cu echipamente mult mai moderne, deci vorbim aici de o uh, concurență neechitabilă. Dar nu e adevărat, nu există pescuit uh, ilegal. Nu spun că nu există sărăcie, dar pirateria există pentru că oferă uh, venituri superioare celor obținute din pescuit. Terminologia diferă oarecum, dar facem același lucru, ca și Europol, sunt sigur. Încercăm să vedem care e motivul principal pentru care există criminalitatea organizată. În cazul de față, pirateria, încercăm să vedem principalul motiv pentru care există acești pirați. Răspunsul este că vorbim de niște activități antreprenoriale foarte profitabile pentru liderii care investesc. Deci, centrul de gravitate este reprezentat de acei lideri și până la ei, până la urmă, pentru ei totul se reduce la raportul cost-beneficiu. De ce continuă să investească și îi plătesc pe acești bieți somalezi care câștigă oricum mai bine decât ar câștiga din altă ocupație în Somalia? pentru că pentru lideri raportul cost-beneficiu este profitabil în continuare. Ce încercăm să facem? Atâta vreme cât raportul cost-beneficiu este așa de mare, încercăm să creștem riscurile și costurile și uh, încercăm să reducem și beneficiile, dar sigur asta este responsabilitatea companiilor care plătesc răscumpărare pentru a elibera uh, personalul de la bord și obține nava. Mulțumesc pentru întrebarea referitoare la uniformă. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales pentru că sunteți britanic. Noi avem la NATO uniforme UE pentru că fiecare națiune își are propriile uniforme. Eu vin din țările de jos, sunt expert detașat la UE în calitate de UE Deci ca membri ai UE um, colaborăm foarte bine și problemele pot fi rezolvate doar așa. Pirateria în Nigeria apoi. Din punct de vedere uh, militar, cel puțin, eu zic că nu există nici o legătură. Dar sigur trebuie să urmărim îndeaproape, fiindcă și asta ne poate amenința interesele. Răgături cu UE, vreau să nuanțez puțin lucrurile aici. Avem cifre care ne arată că multe dintre fonduri rămân în regiune, dar există așteptări și dovezi, bănuieli și dovezi că uh, Uh, există bani care părăsesc locul respectiv și se îndreaptă către UE. Am fost întrebat dacă pirateria este o nouă tendință. Fără îndoială că nu e nou. Nu e o ocupație nouă. Are cât, există de câteva mii de ani. În secolul trecut ne-am confruntat cu uh, o situație foarte gravă în strâmtoarea Malaga. Am încercat să vedem cum s-a rezolvat acolo. Și exact așa stau lucrurile și aici. Trebuie să rezolv problemele la fața locului. Cum se obțin banii? Domnul Costa s-a răspuns în parte la această întrebare. Nu e ușor să urmărești banii, într-adevăr, tranzacțiile cu numerar, dar dacă trebuie să cumperi de la marile companii lucrurile de care ai nevoie, s-ar putea să. Uh, iată, avem ocazii să identificăm fluxurile financiare. Mie mi se pare foarte dificil și doresc mult succes celor de la Europol care trebuie să facă acest lucru. Mulțumesc uh, pentru întrebarea dumneavoastră. Cred că am răspuns deja în parte la ea. Sărăcia reprezintă o problemă, dar aș dori să spun două lucruri. Una este o reiterare a celor spuse mai devreme. Atâta timp cât oricine poate câștiga mai mulți bani decât de pe urma perietării decât exercitând orice altă profesie legală, atunci uh, vor exista oameni care vor dori să uh, câștige mai mulți bani și o vor face. Un alt argument important și ați putea vorbi și cu cei de la Development și de la ECO despre acest lucru. Cine sprijină aceste activități? Pentru că puteți observa că sunt investiți foarte mulți bani în combaterea sărăciei, în asistarea uh, oamenilor uh, în zonele de dezastru uh, umanitar și veți observa că va continua să existe astfel de activități, chiar dacă nu există securitate suficientă. Așadar, trebuie să sprijinim guvernul somalian la nivel național, dar și regional, astfel încât să creeze mai multă securitate. Și asta și facem. Combătându-i pe pirați, desfășurăm o anumită acțiune, dar de asemenea desfășurăm programe de formare a forțelor de securitate, a bazei de coastă, pentru a îi ajuta să-și îmbunătățească uh, sistemul uh, judiciar, uh, condițiile de detenție, astfel încât să putem transfera aceste competențe, pentru că ei trebuie să respecte normele noastre. Și combaterea sărăciei, cu siguranță, este un aspect uh, asupra căruia ne aplecăm, pentru că, dacă există securitate, atunci se va dori uh, dezvoltarea uh, unor condiții de trai mai bune, condiții de creare de locuri de muncă. Deci, așa se combate sărăcia. Și da, cred că aceasta este o forță a Uniunii Europene. Îmi place din acest motiv foarte mult acest loc de muncă, pentru că pot colabora cu alții care, dacă își fac partea, putem împreună să rezolvăm problema. Domnule președinte, întrebarea dumneavoastră privind uh, steagurile. Într-adevăr, aceasta reprezintă o dificultate pentru că există multe nave, nave comerciale uh, care sunt uh, deținute de anumite companii și apoi există echipaje de mai multe naționalități pe o anumită navă. Care este responsabilitatea companiilor? Noi avem practic cele mai bune practici de management pe care le oferim tuturor companiilor și ne așteptăm ca aceștia să respecte aceste cele mai bune practici. Um, la ce ne referim? Um, modalitatea cea mai bună de asigurare și de crearea securității pe navă, um, respectarea zonelor uh, care nu sunt controlate uh, de noi și care se află sub controlul piraților, să existe anumite sisteme la bord prin care echipajul să poată să um, combată atacuri ale piraților, respectiv să se poată proteja de atacurile piraților. Toate acestea sunt puse la îndemâna companiilor. Sunt ei dispuși să implementeze aceste acțiuni? Um, la început au fost mai reticenți, dar acum uh, există mai multe situații um, în care companiile de asigurări au făcut probleme uh, dacă au observat că echipajele și navele respective, respectiv companiile, nu au uh, respectat uh, prevederile de cele mai bune practici. Și Sigur, respectarea acestor cele mai bune practici ajută de asemenea în combaterea pirateriei. Iar în ceea ce privește urmărirea penală, acuzarea, în ceea ce privește companiile, uh, ele sunt cele care plătesc uh, răscumpărarea în cele mai multe cazuri. Însă, cum rămâne cu um, partea acuzării? Aceasta este responsabilitatea statelor membre, care dețin uh, autorități judiciare competente. Noi uh, urmăm ordinul priorităților și anume dacă o navă prinde pirați, atunci uh, ei uh, sunt cei care pot să decidă unde uh, se va uh, desfășura acțiunea de urmărire penală. Să luăm exemplu uh, națiunea mea. Dacă o navă olandeză este atacată de pirați, cu siguranță că um, procesul uh, se va desfășura în Olanda în cazul în care uh, așa se întâmplă lucrurile. Dar vor exista și cazuri mai dificile unde există pavilioane diferite implicate. Statele membre sau părțile terțe care au echipaj implicat în aceste uh, acțiuni de piraterie sunt cele care dor să uh, desfășoare procesul de uh, urmărire. De multe ori se întâmplă ca nimeni să nu dorească să se implice în acest proces și atunci, uh, sigur, nu ne rămâne, uh, nu putem să eliberăm pe pirați, însă prin acțiunile noastre, cel puțin, am uh, făcut mai costisitoare acțiunile de atac ale piraților. mandatul nostru prevede că putem monitoriza uh, activitățile de pescuit, activitățile ilegale de pescuit, ceea ce și facem. Avem o navă care are drone de observare la bord. Majoritatea nu dețin astfel de drone. Mai importante sunt uh, forțele de uh, patrulă maritimă și recunoaștere, dar dronele uh, dacă le avem, ele pot fi utilizate. Mulțumesc pentru acest răspuns cuprinzător, domnule Coster, să aveți cuvântul. Îmi cer scuze, vă rog, domnule Coster, pentru că vă întrerup, însă doamna Weiler dorește o clarificare. Da, întrebasem încă un lucru și anume, ați făcut experiențe aveți experiență bună în Europa și întrebarea era dacă ar fi adecvată introducerea postului de uh, procuror european. Avem suficient timp, așadar haideți să răspundem acum. Uh, doream să existe și o a doua rundă de întrebări, dar, uh, domnule Weiler, da, era o clarificare pe care o doream. Ați spus că au fost acuzați 140 de pirați. Câte clanuri însă ați reușit să uh, urmăriți? Ați acuzat doar indivizii, infractorii individuali sau clanul întreg? Poate domnul general ar putea să răspundă la aceste două puncte foarte rapid și apoi voi da cuvântul domnului Costers. În ceea ce privește dacă avem nevoie de o organizație a Uniunii Europene um, similară celei din Statele Unite, poate în viitorul îndepărtat ar putea să existe o astfel de posibilitate, dar suntem în continuare departe de uh, un astfel de model. Trebuie desfășurate multe alte acțiuni, trebuie să colaborăm uh, în continuare, noi uh, acționăm uh, sub autoritatea Consiliului. Apoi, în ceea ce privește întrebarea referitoare la urmărirea penală. Eu nu uh, fac acest lucru, uh, sigur, noi deținem probe împotriva indivizilor și nu am ajuns atât de departe încât să ajungem la capii clanurilor. Avem o perspectivă, o imagine referitoare la diferitele grupuri care exercită piraterie. Însă putem să îi acuzăm numai pe cei uh, care au încălcat legea, iar aceștia sunt cei care au săvârșit actul de piraterie și împotriva cărora am adunat probe. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului Costers. Mulțumesc. Nu doresc să repet ceea ce a spus domnul general, însă aveți dreptate. Dacă este majoritate, în majoritatea timpului uh, acești infractori sunt uh, persoane sărace, pescari săraci, care încearcă să-și sporească veniturile prin aceste activități uh, criminale. Nu sunt nici prea deștepți. Acum câteva săptămâni au încercat să abordeze o fregată spaniolă și acest lucru este cât se poate de um, stupid pentru că au fost prinși imediat. Sigur, fac și greșeli și așa cum a spus domnul general, ei uh, în acest caz vor fi uh, acuzați și procesul se va desfășura în Spania. Și, într-adevăr, um, trebuie să tratăm lucrurile în combinație cu aspectul uh, sărăciei. Nu există o soluție la piraterie. Dacă vorbim despre piraterie, încotro uh, se îndreaptă, care este originea acestea, atunci lucrurile trebuie tratate uh, ca o parte a unui pachet, a unui pachet de activități, de soluții care ar putea să îmbunătățească situația la modul general. Dar sigur că trebuie să sprijinim și guvernul somalez, așa cum a spus și domnul general. Și apoi este vorba și despre diaspora somaleză. Și aici uh, generalul s-a referit la acest lucru pentru că a fost întrebat despre procedurile uh, pirateriei și despre cum se desfășoară lucrurile. În această dimineață, diaspora somaleză, pentru că există o... mulți cetățeni somalezi uh, în Uniunea Europeană și de asemenea în Statele Unite. Dacă este să privim Kenya, de exemplu, capitala Nairobi, uh, în aceasta trăiesc cam un milion de somalezi. Deci este o comunitate puternică de somalezi la Nairobi. Sau o altă întrebare se referea la uh, procurorul european. Operațiunea JET noi am dori ca unul dintre statele europene să preia uh, leadership-ul în această operațiune, pentru că GIT-ul este, uh, în mod normal, condus de către un procuror european. În acest caz vorbim despre procurorul uh, olandez, pentru că cel german nu a, a avut jurisdicție uh, în aceste ape, un lucru pe care îl deținea procurorul olandez. Există multe povești în ceea ce privește pirații. Însă, este o chestiune de jurisdicție de multe ori și nu știu uh, dacă ar fi benefic un asemenea organism, pentru că el nu există încă, însă, cu tot respectul, cred că în continuare trebuie să rămână responsabilitatea națională. Cred că trebuie să lăsăm lucrurile la competența legislației naționale. În ceea ce privește TFTP, finanțarea programelor de trasabilitate a acțiunilor teroriste, um, sigur că întotdeauna va exista o legătură cu terorismul și dacă ne referim la uh, sistemul de, fina, de a finanțărilor teroriste din Statele Unite, trebuie să recunoaștem că întotdeauna există această legătură cu terorismul și ea trebuie dovedită prin Consiliul uh, European care activează în Statele Unite și care, la cererea noastră, analizează pentru a vedea dacă legătura cu terorismul este valid, validă, valabilă sau nu dacă exista o legătură, să spunem, către unul dintre pirați sau dacă un suspect care are legătură cu Al-Shabaab sau cu Al-Qaeda, atunci cu siguranță ă, noi am utilizat acest sistem, dar nu putem face uz de acest sistem pentru crimă organizată transfrontalieră, pentru că este un program de uh, identificare a fluxurilor financiare de finanțare a activităților teroriste. Și este un instrument foarte valoros pentru a mult prea valoros pentru a putea fi utilizat în mod eronat. Acum, Nigeria. Nu, nu observăm nicio legătură între uh, problemele și incidentele care apar uh, pe coasta nigeriană. Am mai întâlnit întrebarea sub această formă, pentru că există și uh, jaf în larg, nu neapărat piraterie. Uh, infractorii se suie la bord, fură tot ce pot și apoi pleacă. Aceasta este mai degrabă jaf decât piraterie, pentru că ei nu iau ostatici din uh, rândul echipajului sau al celor care se găsesc la bord și Cred că există această diferență specifică. Deci nu putem face această legătură între incidentele de pe coasta Nigeriei și Somalia. Thank you very much and you also... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mă întorc câteva secole în urmă, în secolul al XVI-lea, când noi, portughezii și olandezii, luptam uh, în această zonă, în acest domeniu, mai ales în jurul uh, insulei Socotra, care uh, acum aparține Yemenului și, după câte am înțeles, uh, se află în mandatul dumneavoastră. Nu știu dacă se mai dorește vreo clarificare, nu? Ba da, totuși, doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult, sunt puțin dezamăgită, cu toate că a fost o discuție foarte interesantă, însă noi trebuie să abordăm aici crima organizată, respectiv organizațiile criminale și ar trebui să identificăm natura criminală a natura organizațiilor acestea de crimă organizată și mie mi se pare că noi ne-am concentrat asupra piraților și după cum am subliniat de mai multe ori în această după amiază, de cele mai multe ori este vorba despre o persoană care este vulnerabilă, de cele mai multe ori uh, provine într-un mediu sărac. Este vorba despre un infractor în spatele căruia se găsește un clan întreg de persoane mult mai puternice care câștigă o grămadă de bani de pe urma activităților infracționale ale acestuia. Și am înțeles că ceea ce ați spus și știți Ați spus că ați uh, prins 140 de pirați și sigur sunteți mândri de acest lucru. Cred că am înțeles ce vreți să spuneți, uh, întrerupe domnul președinte. Îmi cer scuze, credeam că pot să vorbesc. În primul rând am apărut și sunt membru al acestei comisii, iar programul acestei comisii este până la 6.30. Ă, Îmi cer scuze dacă răpesc prea mult din timpul dumneavoastră, dar m-am gândit că dacă toți suntem o comisie care trebuie să exploreze ă, crima organizată, ar fi bine să discutăm despre crima organizată și nu doar despre infracțiuni individuale. Mulțumesc. Cine dorește să răspundă la această întrebare? Mr. Costers. Okay. The maritime piracy, Pirateria maritimă este organizată într-adevăr de pe uscat, din Somalia. În zone care sunt controlate de Al-Shabaab. În prezent nu există forță de poliție acolo, nu are nimeni jurisdicție asupra teritoriului din care operează. Mari șefi nu sunt, nu putem prinde pe vreo embarcațiune. Nu avem posibilitatea să intrăm în adâncul teritoriului somalez și să aplicăm legea, să-i arestăm acolo unde se află. Nu avem această posibilitate. Noi nici nu suntem a, a, forța inițială de reacție, nu suntem avangarda. Nu avem atribuția de a intra pe teritoriul unei țări să arestăm pe cineva. Analizând informațiile pe care le avem, adunând tot ce putem aduna, am putea trage concluzia că unul dintre marii șefi eventual părăsește țara, iese din bârlog și călătorește spre Uniunea Europeană. Atunci îl putem aresta și asta așteptăm. Pentru că altfel nu avem putere executive, nu avem autoritate să intrăm în Somalia. Mai doreați să adăugați ceva, domnule general locotenent? Asta este într-adevăr marea întrebare. Cum rezolvăm problema în ultimă instanță? Nu trebuie să luptăm doar împotriva celor din larg, sigur, asta e ca și cum ai trafic, aresta doar pe uh, micii traficanți, uh, fără să oprești traficul în realitate. Da, pirateria este crimă organizată. Care sunt cauzele ce creează acest fenomen? Nu sunt doar liderii, este raportul cost-beneficii pentru lider, dar și pentru acei intervizi. Aceștia aleg să fie pirați. Știu că e ilegal să fii pirat, bineînțeles. Însă, Somalia nu are justiție, nu, nu beneficiază de nicio securitate, țara nu e guvernată. Există, în schimb, sărăcie. Pentru că da, ai guvern, ai sărăcie. Deci, este un set complex de factori în spatele pirateriei. Analizăm acești factori și noi, Uniunea Europeană, încercăm să-i vizăm pe toți într-un efort concertat. Forțele armate joacă un mic rol. Eu n-am posibilitatea să caut pe capii rețelelor și să-i arestez. Eu v-am spus ce pot să fac eu însă putem să sprijinim și forțele de ordine. Iar Uniunea Europeană, ca organizație mai largă, Consiliu, Serviciul Acțiune Externă, Comisia, se pot așeza la o masă, analizează diferitele acțiuni, diferitele cauze și cum le putem rezolva. Cred că am făcut un pas semnificativ înainte în coordonarea acestor instrumente. Dumneavoastră spuneați că trebuie să-i arestăm pe cap pe cei care investesc, pe la cei la care ajung banii din recompense și care îi plătesc pe amărâții care se urcă în embarcațiunile lor fragile și se dădau la acte de piraterie. Ei, pentru asta nu avem o soluție, dar încercăm, facem pași înainte, dacă reușim să ne coordonăm cu Europolul, noi să le dăm informații relevante. Cine leadership well, we, then we get to that cause as well. Ajungem pe această cale și la cauzele ultime. Însă deocamdată încercăm să rezolvăm lipsa de, problema lipsei de securitate. Toate misiunile de acolo încearcă să realizeze tocmai acest lucru, să pună pe picioare o administrație în țara respectivă. Mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? La diverse, nimic. Dacă nu, următoarea noastră întâlnire în această sală pe 18 martie de la 3 la 6.30 și pe 19 martie de la 9 dimineața până la amiază și apoi după amiaza. Domnule general Locotenent, domnule Costas, vă mulțumim, mulțumesc tuturor celor care au participat.